energie, taxa corporatistă, consolidarea vămilor um, și a IPR-ului și siguranța produselor. Astăzi mă aflu aici pentru a prezenta uh, inițiativele vamale recente sau cele care vor urma și care, uh, pot să spun, reflectă dimensiunea externă a pieței unice. În martie am fost foarte bucuros să aflu din partea președintelui dumneavoastră, domnul Marker Harbour, că această comisie s-a decis să ofere vămilor un uh, profil politic uh, mai ridicat prin redactarea unui raport din proprie inițiativă privind chestiunea uh, modernizării vămilor. Am înțeles că domnul Salvini a preluat această sarcină și că deja ați avut un scurt schimb de opinii în legătură cu subiectul ieri. Într-adevăr, deși vămile poate la prima vedere apar ca o problemă tehnică. Funcționarea lină a Uniunii Vamale se află în um, inima pieței interne. Reținând acest lucru, fiecare inițiativă a Comisiei în domeniul VAMAL este așadar condusă de uh, două mari obiective. Facilitarea fluxului bunurilor pentru comercianții legitimi și, în același timp, protejarea cetățenilor împotriva oricărui risc pentru um, siguranța sau securitatea lor. Vămile uh, ne așteptăm să reacționeze uh, repede pentru a preveni uh, produsele riscante, pentru a le bloca intrarea în Uniunea Europeană. Deja recent am văzut în urma crizei nucleare din Japonia cum funcționează acest sistem. Pentru a reuși în acest obiectiv, aceste vom trebuie să coopereze îndeaproape cu autoritățile privind uh, securitatea. Serviciile mele au luat câteva inițiative pentru a susține uh, administrației vamale statelor membre în a consolida măsurile împotriva bunurilor contaminate care vin din Japonia. Mai întâi, acesta oferă uh, orientări administrațiilor vamale naționale pentru a proteja cetățenii împotriva bunurilor contaminate. Apoi, aceste servicii asigură uh, o diseminare uh, imediată a informațiilor legate de uh, anumite bunuri riscante tuturor oficiilor vamale uh, din uh, Europa. Deocamdată am văzut că s-a contaminat doar uh, puțin, uh, uh doar puțin obțin anumite uh, containere cu bunuri. Cu toate acestea, uh, feedback-ul pe care l-am primit în legătură cu controlele efectuate și rezultatele acestora au demonstrat capacitatea ridicată a vămilor europene să coordoneze, uh, coordoneze repede uh, acțiunile și pentru a, ă, a proteja ă, foarte bine ă, cetățenii de bunurile periculoase. În ceea ce privește siguranța produselor, pot să vă asigur că am ascultat solicitarea dumneavoastră către Comisie de a juca un rol mai important în a coordona activitățile de supraveghere a pieței interne de către autoritățile vamale. Cadrul juridic există și serviciile fac progrese în a stabili o cooperare sistematică și orientări sistematice pentru uh, administrațiile naționale implicate. Dați-mi voi acum să uh, trec la ordinea mea de zi legis, uh, legislativă, la agenda mea legislativă pentru acest an. S-a adoptat o deja un regulament de către Comisie în legătură cu consolidarea drepturilor de proprietate intelectuală. Comisia va juca un rol activ în uh, procesul de monitorizare al, implementării acestui regulament. Uh, vămile au uh, răspuns invitației Comisiei de a revizui legislația actuală pentru a permite vămilor să abordeze provocările legate de punerea în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală. Propunerea are câteva obiective și anume o mai bună aplicare a acestor drepturi de către vămi câtă vreme se iau în considerare și interesele comercianților legitimi. Mai mult, um, propunerea răspunde la anumite preocupări legate de um, um, creșterea numărului de bunuri care ar putea să fie dăunătoare teritoriului nostru. De asemenea, se încearcă soluționarea problemei legate de medicamente generice pe care o avem cu India și uh, Brazilia, câtă vreme se uh, lasă ușa deschisă viitoarelor evoluții în uh, lupta împotriva contrafacerii. Propunerea vă va parveni în curând și cu siguranță va atrage interesul multora dintre votanții dumneavoastră. Sper că pot conta pe sprijinul dumneavoastră activ ca și uh, colegiuitor pentru ca această propunere să fie adoptată în cursul anului 2012 ca uh, tribut adus pieței unice. Celelalte două priorități legislative pentru acest an sunt legate de modernizarea vămilor. Dați-mi voie mai întâi să mă refer la codul modernizat al vămilor și la uh, dispozițiile sale de implementare. După cum bine știți, Comisia și autoritățile vamale continuă să lucreze pentru a transforma uh, vămile astfel încât să funcționeze mai bine și mai repede. Procesul de modernizare a vămilor rămâne o prioritate uh, cheie pentru a face față provocărilor legate de uh, siguranță într-o uh, piață uh, globală tot mai liberalizată, tot mai deschisă. Serviciile mele deja uh, s-au ocupat de pregătiri uh, și practic vizează acum implementarea comună a acestui cod modernizat al vămilor de către Comisie, um, Administrații Naționale ale Vămilor și uh, comercianți. Din păcate, din partea, uh, din uh, cauza crizei economice, se pare că aceste sisteme informatice um, vor putea, nu vor putea fi folosite neapărat până în iunie 2013. Am luat legătura cu multe părți interesante interesate cu comerciați, cu uh, autorități vamale naționale și cu această comisie și pot să vă uh, confirm astăzi faptul că vom uh, înainta o propunere pentru a modifica codul modernizat al vămilor până la sfârșitul acestui an. Modificările care vor fi propuse vor viza trei aspecte. Mai întâi, amânarea datei de aplicare a codului. Această amânare ar trebui să uh, oferă o uh, implementare realistă, obligatorie, dar uh, etapizată a noului proces electronic. Și asta ar permite obținerea de beneficii mai mari. Apoi ne dorim, în al doilea rând, să aliniem codul cu dispozițiile tratatului de la Lisabona. Această aliniere este necesară mai ales uh, în ceea ce privește um, competențele delegate sau uh, de implementare ale Comisiei. Și, în al treilea rând, dorim să limităm un număr limitat de dispoziții ale codului. Aceste corecturi uh, implică elemente care uh, fie nu se mai aliniază schimbărilor introduse din 2008 uh, legislației uh, europene actuale, uh, ori uh, sunt elemente care s-au uh, dovedit a fi dificile sau cu care se lucrează greu și care ar fi trebuit implementate cu toții ar trebui să fim conștienți că acest exercițiu nu va fi unul foarte direct, mai ales că suntem legați de termenul de 24 iunie 2013. Dacă vom reuși, e bine, asta va depinde în mare măsură de um, o înțelegere comună printre părțile implicate. Nu prea are sens să lansăm o dezbatere privind uh, scopul și principiile uh, modernizării legislației vamale, repetând discuțiile care au avut loc între 2005 și 2008. Ar fi, de asemenea, o pierdere să um, renunțăm la rezultatele activității cuprinzătoare care um, a fost necesară pentru a elabora legislația care să se alinieze uh, nevoilor noastre economice. Uh, mai bine uh, recomand să avem o intervenție limitată și țintită în ceea ce vește codul și asta încă cât se poate de repede pentru că acesta să poată fi implementat. Am văzut că există oportunitatea de a uh, manifesta aceste uh, tendințe de uh, aliniere pentru ca vămile noastre să poată să funcționeze bine, pentru a-și înțelege foarte bine obiectivele și sfera de cuprindere acestui exercițiu. Consiliul, Comisia și Parlamentul, precum și autoritățile naționale vamale, vor putea să încheie acest capitol care vizează modernizarea um, vămilor europene. A treia prioritate mare a mea pentru acest uh, an uh, este uh, să găsesc un succesor pentru programul vămilor 2013. Aceste programe vamale, practic, asistă autoritățile uh, vamale naționale în uh, uh, activitatea lor și le interconectează. Există o valoare adăugată în cadrul acestui proiect, mai degrabă marcată de rețeaua informatică comună celor 27 de administrații vamale. Evoluțiile au uh, demonstrat faptul că impactul programului uh, până la urmă uh, sunt, impactul este mult mai pregnant decât investițiile făcute în elaborarea sa. Mai avem însă și alte provocări. E clar că acest program a avut succes, însă mai trebuie să facem încă câțiva pași. Din ce în ce mai mult trebuie să ne gândim la modul în care viitorul program uh, VAMAL ar putea să aducă valoare în ceea ce privește uh, economia uh, de scară uh, margă. Trebuie să vedem uh, cum am putea să uh, oferim echipament și infrastructură vămilor peste tot în statele membre. Asta ar putea să reducă puțin povara de protecție a granițelor externe ale Uniunii Europene, care uh, este mai mare pentru unele state membre în comparație cu altele. Se pregătește o propunere pentru viitorul cadru financiar multianual care să stabilească constrângerile legate de inițiativele viitoare. Între timp, serviciile mele se axează pe evaluarea impactului tuturor uh, Um, opțiunilor disponibile pentru viitorul program al vămilor. Vă puteți aștepta la o propunere până la sfârșitul acestui an, uh, cel mai probabil în noiembrie. Stimați eurodeputați, v-am oferit o imagine de ansamblu cu privire la propunerile legislative pe care le voi prezenta sau le-am prezentat deja în acest an. Toate aceste propuneri uh, um, sunt legate de uh, obiective similare care uh, facilitează uh, comerțul legal și care protejează cetățenii. Sper că sunteți de acord cu aceste obiective și de-abia aștept un schimb de opinii fructuos cu dumneavoastră. Mulțumim foarte mult, domnul președinte, pentru această privire de ansamblu foarte cuprinzătoare. Uh, avem o copie cu cele trei programe de care ați uh, vorbit, iar uh, acum uh, dau cuvântul colegilor pentru a vă adresa întrebări, iar dumneavoastră veți răspunde. Activitatea noastră legată de uh, raportul domnului Salvini este bine legată de calendarul propunerii dumneavoastră pentru revizuirea măsurilor de implementare. Am luat notă de acest lucru și, uh, practic, totul se integrează în strategia pentru 2013. Uh, îmi cer scuze că raportorul nostru nu este prezent în sală, însă un uh, raportor din umbră, doamna Rapti, va fi gata să vă adreseze întrebări, la fel și doamna Șaldemoze, care este raportor pentru siguranța generală a produselor și dânsa va dori să vă adreseze niște întrebări. Și, de asemenea, orice alt uh, coleg care dorește să o uh, facă este rugat să însemnaleze acest lucru. Începem cu doamna Rapti. Mulțumesc, κύριε Πρόεδρε. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am să revin la începutul comentariului pe care îl făceam mai devreme. Domnul Șemeta spunea, ne-a descris situația și m-am bucurat să aud acea descriere. În același timp însă s-au ridicat o serie de semne de întrebare. Prima întrebare pe care aș pune-o este următoarea. Lucrurile sună foarte bine și frumos din punct de vedere al comisiei. Știm de la comisie și ce rezultate a Consiliul. Însă întrebarea cum anticipăm că vor merge lucrurile în Consiliu? Este Consiliul uh, interesat în aceste chestiuni? Cred că evaluarea domnului Șemeta este extrem de realistă. Mă tem însă că vom avea nevoie de sprijinul Consiliului și mă întreb dacă vom beneficia de acest sprijin din partea Consiliului. În al doilea rând, dacă este posibil, ne-ați putea oferi detalii suplimentare privind calendarul tranziției și de asemenea și privind codul. Dacă ne-ați putea spune un pic mai multe lucruri despre acesta, v-am fi foarte recunoscători. Să mai luăm câteva întrebări sau vreți să răspundeți la fiecare? Răspundeți direct. Am să încerc să vă răspund foarte scurt. Înainte de a propune această măsură de amânare, de amânare a intrării în vigoare a acestui cod modernizat, ne-am consultat cu toți factorii interesați, autorități naționale, comercianți și abordarea pe care v-am descris-o a primit un sprijin unanim din partea tuturor părților interesate și implicate în acest proces. Sper, prin urmare, că vom avea o discuție constructivă în Consiliu pe această temă. Desigur, există totdeauna riscul de a redeschide anumite chestiuni din cod și de aceea am sugerat o limitare a numărului de amendamente la cod, număr minim de amendamente absolut esențiale. Dacă facem acest lucru, atunci procedura în Consiliu ar putea fi mai simplă. În ceea ce privește calendarul, trebuie să vă spun că activitatea de punere în aplicare nu a încetat. Lucrăm intens la toate chestiunile care trebuie puse în aplicare în ceea ce privește codul vamal modernizat. Și ideea este să avem toate documentele juridice și toate instrumentele juridice pregătite. Asta până la data de 24, de iunie, 24 iunie 2013, pentru a rămâne după aceea doar implementarea pachetului IT. E foarte important acest lucru dacă ne gândim că evoluțiile din domeniul tehnologiei informației au nevoie de un cadru juridic stabil. Trebuie să stabilizăm mediul juridic pentru a da posibilitatea unui progres lin în materie de punere în aplicare a legislației în domeniul informației, tehnologiei informației. domnul Schaldemauser și probabil câteva alte întrebări. Doamna Schaldemauser. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, vă mulțumim, domnule comisar, pentru această prezentare a sectorului. Cred că domeniul VAMAL este puțin plicticos, însă este esențial pentru piața internă ca aceste sisteme să funcționeze așa cum trebuie și asta ne va permite să avem și garanții pentru produse. Deci e nevoie de o bună colaborare vamală. Mă bucur să aud că veți demara o colaborare între autoritățile de pe piață și cei din sectorul VAMAL, e o nevoie de colaborare între aceste sectoare. Întrebarea este însă cum vedeți funcționarea acestei colaborări? Cum va, se va desfășura această colaborare? În al doilea rând, resursele și mijloacele puse la dispoziția vămilor. Știm că în contextul crizei actuale, multe state membre au redus resursele alocate supravegherii piețelor. Se aplică acest lucru și în cazul vămilor, s-au redus și acolo resursele alocate. În acest caz, ce poate face Comisia pentru a nu apărea pe piața internă și mai multe produse periculoase? Vă mulțumesc! Sunt absolut de acord cu dumneavoastră în sensul că toată chestiunea vămilor este deosebit de tehnică. Vedem uh, cum funcționează acestea doar atunci când sunt probleme cu ele. Știm că sunt milioane și milioane de operațiuni vamale permanent și ei trebuie, evident, să gestioneze acest proces de importanță crucială pentru piața internă. Chestiunea siguranței este de asemenea una de importanță deosebită și în acest sens am pregătit legislația necesară și vămile lucrează activ în acest sens. Este pe care de a finaliza o serie de norme directoare pentru controlul VAMAL. Vom defini o serie de detalii privind aceste cerințe de siguranță, inclusiv colaborarea cu autoritățile de supraveghere a pieței. Și apoi se va oferi instruire autorităților vamale tocmai pentru a asigura o colaborare bună cu autoritățile de pe piață, cu autoritățile civile. Știți că avem și această abordare a unui ghișeu unic, un instrument uh, informatic, de fapt, care să permită accesul printr-un singur punct al comercianților. Ei își vor putea desfășura toate operațiunile vamale printr-un singur punct de acces. Toate chestiunile care țin de vamă, de supraveghere agricolă, în materie de sanitară. Deci facem progrese în acest sens. Și asta, evident, duce și la o colaborare mai apropiată între autoritățile care supraveghează și monitorizează piața. Finanțarea. Într-adevăr, chestiunea este deosebit de spinoasă și aveți eh, perfectă dreptate spunând că în anumite state membre, din nefericire, fondurile au fost reduse, fondurile pentru vămi. Uh, în întâlnirile pe care le-am avut cu miniștrii din statele membre am încercat întotdeauna să insist asupra faptului că o reducere a finanțării pentru vămi înseamnă să ne împușcăm singuri în picior. Uh, de ce? Pentru că vămile, la rândul lor, generează venituri la bugetul de stat. Evident, e foarte important atunci când discutăm uh, următorul cadru financiar multianual, că atunci să luăm absolut în serios uh, programul prin vămile, există un interes al diferitelor state membre să utilizeze acest uh, principiu al economiei de perspectivă, dezvoltând sisteme informaționale pentru că dacă facem acest lucru la nivelul fiecărui stat membru, să avem 27 de proiecte separate cu costuri uriașe, uh, pe când ar fi posibil să dezvoltăm nivele informatice la nivel central european în colaborare, într-o colaborare între statele membre și apoi să distribuim aceste sisteme la nivelul întregii Uniuni Europene. Astfel vom avea o armonizare sporită, o aliniere a practicilor vamale la nivelul Uniunii Europene și asta, desigur, s-ar putea face nu numai utilizând bani europeni, ci inclusiv statele membre ar putea contribui direct la aceste proiecte. Astfel se vor realiza economii semnificative. Vă mulțumesc foarte mult. Cred că această chestiune de priorități și finanțare este una de interes deosebit pentru comisia noastră. De asemenea, ne-ar ajuta dacă rolul vămilor ar deveni de o notorietate publică mai mare. Trebuie ca publicul să știe ce fac vămile dincolo de simpla colectare a taxelor vamale. Am fost uh, rugat de un coleg să-l să, să, să într-o vizită la Rotterdam. Am, am spus Amsterdam, nu era Rotterdam, cer scuze, spune președintele. Însă ar trebui probabil să veniți și dumneavoastră. Am fost acolo deja, spune domnul comisar. Sunt sigur că presa va fi acolo și probabil să de câștigat din această expunere suplimentară. Probabil Rotterdam a fost primul loc pe care l-am vizitat în calitate de comisar responsabil cu vămile. Ei sunt foarte, foarte, foarte avansați, au dezvoltat foarte mult și, desigur, sunt multe lucruri de învățat din măsurile puse în aplicare acolo. Domnul Kreutzmann are o întrebare și dacă domnule Rapti și un Schulz au alte întrebări... Dacă se poate, mi-aș dori și eu să merg la Rotterdam să văd ce se întâmplă acolo și acest lucru se leagă de întrebarea pe care o am. Dacă dorim să existe o supraveghere a piețelor, atunci vama este un punct foarte important. Toată legislația pe care o facem aici, toate directivele noastre nu ar avea altfel nicio valoare pentru că ne vom confrunta cu documente false și așa mai departe. Există anumite puncte foarte importante. Există țări, există anumite porturi care trebuie să se ocupe cu volumuri de import spre Europa mult mai mari. Cumva acestea trebuie să fie împărțite. Trebuie să ne protejăm granițele exterioare avem aceeași, aceeași situație ca în cazul uh, fluxurilor de imigranți. Vine un aflux foarte mare, ceva trebuie făcut. Să ne gândim dacă putem să transpunem această situație și în ceea ce privește vămile. Hamburg, Rotterdam sunt porturi foarte mari care primesc milioane de tone de produse. Apoi acestea sunt împărțite spre statele membre. Pentru, putem spune, ă, Germania este răspunzătoare pentru supravegherea pieței și așa mai departe. Impresia mea următoare, nu știu dacă Comisia poate să facă așa, dar acele porturi care au cele mai mari greutăți nu trebuie să fie cele care să se ocupe și de această parte, iar celelalte state membre să profite. Deci povara trebuie împărțită. E nevoie și de sprijin financiar. Fie se apelează la alte state membre, fie la bugetul Uniunii Europene. Pentru că aceste aspecte tehnice sunt foarte importante. Altfel, nu vom putea face nimic. Tehnica nu ne ajută cu nimic dacă nu se află și oameni în spatele ei pentru a putea progresa. Well, of course, uh, today... Uh, Desigur, n-aș vrea să preîntâmpin discuțiile privind viitorul cadru financiar multianual, Aceste discuții le avem deocamdată în comisie și în colegiul comisarilor. Însă, când vorbim despre viitorul vămilor și dacă ne uităm la situația geografică, devine clar că din cauza factorilor geografice anumite state membre vor purta o povară mai mare decât altele. Asta în ceea ce privește protejarea Uniunii Europene prin intermediul vămilor. Sigur, prefer această abordare conform care ar trebui să ref, acest lucru ar trebui să fie reflectat în viitoarele programe pentru vămi, însă chestiunea va trebui discutată cu toți protagoniștii, cu statele membre, și de asemenea aici în Parlament. Este însă adevărat că există porturi care poartă o povară majoră. Avem în același timp și frontiera de est, unde lucrurile sunt deosebit de dificile. Este o presiune masivă din exterior. Suntem tocmai pe cale a finaliza planul de măsuri împotriva traficului la frontierele de est. Deci, într-adevăr, prefer această abordare, această idee de a include aceste considerații istorico-geografice în, și în, atunci când concepem uh, planurile de finanțare. Doamna Veniu, ultimă întrebare. Mulțumesc, domnule comisar. Uh, în linia celor afirmate, e clar că veți avea o discuție cu statele membre. Sper că solidaritatea va funcționa mai bine în domeniul vămilor decât în alte domenii. Vă mulțumesc că sunteți oricum aici și că vă interesați de activitatea pe care am putea-o noi uh, depune pentru a susține munca dumneavoastră în comisie. Aș dori să vă adresez o întrebare în legătură cu primul punct al programului dumneavoastră legislativ și anume în legătură cu lupta împotriva uh, contrafacerii. Și asta în domeniul uh, medicamentelor uh, generice și al medicamentelor false mai ales uh, vis-a-vis -vis de anumite continente. Aș dori să știu cum ați putea lucra cu alți comisari, mai ales pentru a lupta cu flagelul contrafacerii pe internet în ceea ce privește medicamentele generice. Uh, un aspect uh, care e periculos și uh, e clar că aceste medicamente ajung și în alte continente. De asemenea, mulțumesc. Uh, De fapt, părți importante din propunerea privind protecția vamală se referă la chestiunea pachetelor de mici dimensiuni. Când vorbim de vânzări pe internet, de exemplu, e vorba în principal de astfel de pachete de medicamente care vin fie prin poștă, fie prin aeroporturi, Propunerea însăși se referă la această chestiune. Se prevede o procedură mult simplificată pentru distrugerea bunurilor contrafăcute confiscate. De fapt, procedura ne permite să nu mai implicăm uh, deținătorul dreptului de proprietate intelectuală. se pot uh, confisca aceste produse suspecte, se notifică declarantul, posesorul bunurilor și dacă acesta nu răspunde în 20 de zile, aceste bunuri pot fi distruse. Deci e o simplificare majoră pentru autoritățile vamale din acest punct de vedere. Înainte de a redacta propunerea, ne-am uh, consultat uh, pe larg cu părțile interesate și cu autoritățile vamale din statele membre și ei consideră că aceste noi dispoziții privind pachetele de mici dimensiuni sunt deosebit de relevante în rezolvarea acestei chestiuni a medicamentelor contrafăcute și a altor bunuri care circulă pe piețele europene. Cele circulă în prezent cu o viteză sporită. Într-adevăr, acesta ar fi modul în care am dori să rezolvăm problema. Vă mulțumim foarte mult. Mai are cineva vreo întrebare? Vă mulțumim că ați venit aici. Credem că acest schimb de opinii a fost unul foarte valoros. Suntem foarte conștienți de ceea ce faceți în ceea ce privește piața unică pe mai multe niveluri. Știm ce faceți și pentru protecția consumatorilor. Așa cum a spus și colega mea, contrafacerea e un lucru care îi afectează foarte tare pe consumatori și poate să presupună și un pericol pentru sănătatea acestora, așa că munca dumneavoastră este una foarte importantă. Așa că vă rog să vă bazați pe noi în acest proces. Domnul Kreutzmann a avut o intervenție foarte bună de asemenea. Unele dintre chestiunile pe care le-a menționat au de-a face cu utilizarea fondurilor, fondului regional. Am discutat cu dumneavoastră și despre faptul că trebuie să se cunoască procedurile vamale, informațiile trebuie să fie încurajate să dea mai multe informații în ceea ce privește contrafacerea. Cred că mai avem multe lucruri importante de făcut împreună, în primul rând raportul privind strategia, foarte mulți dintre cei implicați în acest proces se află aici, au venit la noi în cadrul Comisiei pentru a vorbi despre munca dumneavoastră. În ceea ce privește propunerile legislative, cu siguranță ne vom implica și în ceea ce privește IPR. Cu siguranță vom fi implicați și aici și sperăm să avem o strategie similară. Vă mulțumim foarte mult că ați venit la noi și vă așteptăm cu o ocazie viitoare. Vă mulțumesc foarte mult, spune domnul comisar, vă mulțumesc pentru întrebări și eu aștept cu nerăbdare să colaborăm. Mă bucur să văd că ne bucurăm de o cooperare foarte strânsă împreună cu Michel Barnier. Dumnealui este cel responsabil cu partea internă. Eu sunt responsabil cu partea de la graniță. Avem o colaborare foarte strânsă și cred că aceasta ne va duce la rezultate foarte bune. Vă mulțumesc și aștept cu nerăbdare viitoarele discuții în comisia dumneavoastră. Uh, Vom face o scurtă pauză până la ora 3, apoi o voi invita pe doamna Hanslick să vină alături de mine la prezidiu, pentru că urmează un atelier, o audiere în ceea ce privește serviciile.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 Uh, so, ladies and gentlemen, um, uh, a warm welcome to... Uh... Doamnelor și domnilor, vă urăm bun venit la această sesiune de după masă care are de-a face cu directiva privind serviciile. Cred că, cred că știți foarte bine că acest proiect este unul foarte important. Comisia noastră și începând cu anul 2004 și 2000, începând din 2004 până în 2009, comisia noastră s-a implicat foarte mult în proiect. Ne-am uh, implicat activ în implementarea acestuia. Procesul uh, reciproc de valoare este un proces complet nou și foarte important în ceea ce privește implementarea directivei privind serviciile. E de asemenea important uh, în ceea ce privește abordarea barierelor care există în domeniu. De aceea dorim să facem un raport care să se bazeze pe acest subiect. Mă bucur foarte mult că doamna Hanslick e alături de mine astăzi aici. Dumnea ei este raportor pentru acest raport. E o inițiativă politică a comisiei noastre, așa că vom putea avea o întreagă discuție în acest sens. Mă bucur că avem astăzi alături de noi un număr de experți care, cu care să discutăm acest subiect. Doamna Hanslick a fost unul dintre jucătorii importanți în uh, implementarea acestei directive. Probabil că vă amintiți, cu toți care ne-am implicat în acest proces, ne amintim pentru că această experiență e într-adevăr una de neuitat. Așa că este foarte important să vedem ce s-a făcut până acum. Știu că și Comisia Europeană este foarte implicată. Domnul Barnier îmi raportează vizitele pe care le-a făcut. La audierea dumnealui și-a luat angajamentul că va observa vizita echipele de implementare a directivei privind serviciile în toate statele membre. Cred că a acoperit deja majoritatea dintre aceste vizite și a întâlnit pe oamenii implicați. Cred că este foarte important ca într-o legislație atât de importantă să fim foarte atenți la implementare. În primul rând, vă voi prezenta o notă în ceea ce privește procesul de evaluare reciprocă pe care l-am cerut. Domnul profesor Berge și, dom- do- și domnul Frederic Ferla ne vor prezenta acest studiu, iar apoi vom deschide discuțiile. Doamna Hanslick va propune niște întrebări, iar apoi vom lua și întrebări din partea membrilor până la ora 4 și jumătate. Apoi va începe audierea cu programul pe care îl vedeți. O parte din oamenii pe care i-am inventat astăzi din nordul și estul Europei nu au putut să ajungă aici din cauza că, spați, că transportul aerian este perturbat. Totuși, cred că această zi va fi una foarte utilă și vom auzi niște prezentări interesante, iar cei care lipsesc ne vor trimite mai târziu prezentările. Să începem cu prezentarea studiului despre care vă vorbeam. Cred că domnul profesor Berge va vorbi primul. Avem și o prezentare PowerPoint pe care toată lumea poate să o vadă. Această reuniune este transmisă pe internet, așa că atunci când uh, apăsați pe microfon veți apărea și pe internet, dar și prezentarea dumneavoastră PowerPoint va apărea pe internet, astfel încât publicul din exterior să poată urmări ce se întâmplă aici. Și sper că vor și lua legătura cu noi prin intermediul adrese noastre de e-mail care apare pe pagina de internet. Domnule profesor Berge. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, onorabili membri ai Parlamentului, uh, stimați reprezentanți ai instituțiilor europene și naționale, am plăcerea de a vă prezenta o activitate uh, legată de o directivă pe care o cunoașteți foarte bine, directiva privind serviciile 2006-123. Directiva este un text cadru care are o anumită ambivalență și acest text uh, încearcă uneori să aibă o abordare pedagogică vis-a-vis -vis de jurisprudența Curții Europene de Justiție în ceea ce privește libertatea de stabilire și de libera prestație a serviciilor, începând uh, cu uh, crearea comunității europene. În același timp, textul încearcă să inoveze, adică să îmbunătățească potențialitățile pieței interne. În lumina acestor uh, îmbunătățiri s-a făcut o propunere uh, în directivă de creare a unui cadru de evaluare reciprocă uh, care este consacrat sau, mă rog, reglementat printr-un articol al directivei și anume articolul 39. Acest proces de evaluare reciprocă are ca bază juridică exclusiv directiva este prima experiență de acest gen în cadrul Uniunii Europene din cunoștințele mele. Există experiențe similare vis-a-vis de alte instituții uh, ale Europei, de exemplu Consiliul Europei. Vis-a-vis -vis de articol 39, practic uh, se numește procesul de evaluare reciprocă și se numesc trei uh, chestiuni precise prin directivă. Regimul autorizațiilor prealabile exercițiului, exercitării unei activități de prestare de servicii. Ehm, e până la urmă vorba despre o perioadă de evaluare de către statele membre ehm, a acestor principii și în cele din urmă se pune problema activităților pluridisciplinare. Cele trei ehm, teme precise Uh, au un element în comun care caracterizează domeniul uh, în care statele membre participă împreună cu instituțiile Uniunii Europene la realizarea pieței interne. De ce? E bine pentru că statele membre uh, păstrează în diverse domenii o anumită marjă de manevră, chiar dacă această marjă este exercitată vis-a-vis -vis de control, evident respectând dispozițiile tratatului. Procesul de evaluare reciprocă ca atare este definit într-unul dintre considerentele um, uh, directive și anume considerentul 74, care descrie uh, trei etape. Și uh, cea de-a doua etapă este cea care ne interesează pe noi aici. Prim, în prima etapă a procesului uh, se solicită statelor membre să facă o muncă de evaluare. Deocamdată nu vorbim de evaluarea reciprocă. Fiecare stat primește directiva pe care trebuie să o transpună și face o muncă introspectivă pentru a încerca să găsească în interiorul propriilor reglementări naționale naționale, um, ansamblul uh, dispozițiilor uh, necesare pentru a transpune așa cum trebuie directiva. În ceea ce privește cea de-a treia chestiune pe care o presupune uh, evaluarea reciprocă, regimul uh, autorizației uh, prealabile uh, și interdisciplinaritatea, ei bine, aici vorbim uh, de uh, un ansamblu de reglementări naționale care uh, pot să intre în conflict, să contravină uh, imperativelor uh, impuse de uh, directivă, care, bine știți, uh, pornește de la uh, niște principii ale tratatelor vis-a-vis -vis de piața internă. În ceea ce privește această primă ultimă fază de autoevaluare, statele uh, membre sunt rugate să comunice celorlalte state membre activitatea uh, pe care au uh, întreprins-o, pentru ca celelalte state membre să poată reacționa la rândul lor la această activitate de autoevaluare din fiecare stat membru. În această etapă se intervine într-o manieră strictă a termenului uh, uh, pentru o uh, evaluare reciprocă. Adică fiecare stat membru trebuie să intervine și să-și, dea, să-și ofere impresiile vis-a-vis -vis de această muncă făcută de statele membre. A treia etapă a acestui proces descrie descrisă în continuare în consentul 74 al directivei, este o sinteză stabilită de către Comisie. Această activitate face obiectul unei comunicări care parvine ulterior. Acestea sunt cele trei faze. Faza de autoevaluare este o fază care precede data limită de transpunere a directivei fixată pentru 28 uh, decembrie 2009. Uh, faza de evaluare uh, reciprocă a corespuns anului 2010 Și uh, sinteza uh, făcută prin uh, comunicarea Comisiei a uh, intervenit și ea tot în această a doua fază. Evaluarea reciprocă se vrea a fi un proces original, un uh, proces care nu are precedent în Uniunea Europeană. Întrebarea care ne este pusă astăzi este următoarea. Care sunt metodele care au fost urmate? Care sunt învățăturile pe care le putem trage de pe urma acestei prime experiențe? În ceea ce privește metoda, dau uh, cuvântul colegului meu, Uh, profesorul Frederic Lepan. În ceea ce privește metodologia folosită de către uh, comisie, textul directivei a făcut obiectul unei interpretări pentru a pune la punct acest proces de evaluare reciprocă. Evaluarea se face în trei uh, timp, mai întâi o autoevaluare de către statele membre și important de reținut e faptul că, dincolo de comunicarea măsurilor naționale de transpunere, fiecare stat uh, membru a elaborat un raport de uh, sinteză, un raport prin care explică celorlalte state membre activitatea care a fost depusă pentru a transpune directiva. Cea de-a doua etapă este probabil cea mai importantă a procesului de evaluare reciprocă. Este practic o activitate de grup. Cu alte cuvinte, statele membre se reunesc în grup restrâns pentru a putea schimba unele cu altele um, informații legate de modul în care au transpus directiva. Um, în al treilea rând, un proces mai dificil a fost acela de a se reuni în sesiune plenară, adică să se reunească toate cele, toate, toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Cine se ocupa de acest proces? Procesul de evaluare reciprocă este un proces uh, original în măsura în care rolurile au fost inversate. În principiu, statele membre sunt cele care au uh, uh preluat inițiativa acestei uh, dezbateri și Comisia n-a făcut decât să orienteze discuția care a avut loc între statele membre. Deci este un uh, proces care pleacă de la statele membre și ajunge la Comisie și nu invers. Trebuie notat uh, faptul că au fost mobilizate resurse importante de către statele membre pentru a putea urmări toate aceste reuniuni. Cum s-a spus mai devreme, e important să reținem faptul că există mai multe etape transpunerea directivei și apoi evaluarea uh, reciprocă și că uh, doar în activitatea de grup uh, se poate vorbi despre un proces original de evaluare reciprocă. Deci trebuie să restrângem această evaluare reciprocă la această idee pentru a înțelege mai bine activitatea depusă de statele membre. Cine a asistat la acest uh, proces? E bine, uh, Până la urmă, totul ține de structura statului, dacă este un stat centralizat sau descentralizat. Până la urmă, vorbim despre reprezentanți ai uh, instituțiilor statului care au participat uh, la acest proces adesea. Acum ar trebui să uh, vedem dacă acest proces este uh, nou, dacă este original și dacă nu există cumva și alte exemple în uh, raport cu alte directive. Incontestabil, evaluarea reciprocă este un proces original. Este un proces conceput tocmai pentru această directivă privind serviciile, deci într-un domeniu în care statele membre dispuneau de o mare marjă de manevră. În mod cert există exemple în cadrul Consiliului Europei uh, de existență a unui asemenea proces. Se poate face comparație între acest proces și celelalte uh, existente în dreptul european. În ceea ce ce privește celelalte notificări uh, vis-a-vis -vis de celelalte procese, uh, e clar că Comisia trebuie informată în legătură cu măsurile de transpunere pe care le vizează statele membre vis-a-vis -vis de măsurile pe care statele membre vor să le ia în domeniul acoperit de directivă. Aici, uh, în acest proces de valoare reciprocă, avem această uh, măsură de notificare a unor informații către comisie. Ce putem spune în legătură cu acest proces ca atare? Deocamdată trebuie să ne gândim la învățămintele pe care le putem uh, trage de pe urma uh, studiului realizat. Care sunt aceste învățăminte? Studiul a presupus interogarea reprezentanților uh, statelor membre care au asistat la acest proces de valoare reciprocă, precum și a Comisiei, pentru a încerca să vedem care sunt elementele uh, principale legate de această experiență. Mai întâi, uh, viziunea Comisiei Europene. Cu ocazia unei comunicări, Comisia s-a exprimat și uh, au fost făcute și interviuri cu comisia și uh, rezultatul acestora a fost următorul. Acest exercițiu a fost util, după părerea comisiei. Ni se pare că, fără acest proces de evaluare reciprocă, ar fi fost mult mai uh, dificil pentru comisie să înțeleagă activitatea depusă de statele membre mii, zeci de mii de măsuri de uh, transpunere au fost uh, notificate. În realitate, rapoartele statelor membre au uh, permis uh, uh, ca între statele membre să se deruleze schimburi de informații legate de transpunere. Comisia a asistat la aceste reuniuni și asta a fost un mijloc pentru ca Comisia să uh, înțeleagă un număr important de măsuri care au fost notificate Comisiei. Esențial, după părerea noastră, este următorul fapt. Acest proces de evaluare reciprocă nu uh, este unul care viza doar trecutul. Comisia deja a indicat faptul că procesul de evaluare reciprocă la care a asistat, uh, în cadrul căruia a ascultat uh, statele membre, este unul care va servi Comisiei pentru ca aceasta să poată aprofunda Uh, care sunt uh, uh, obstacolele în calea funcționării adecvate a pieței unice. Care este acum experiența statelor membre? S-a realizat un studiu, deci o anchetă și, în manieră generală, statele membre sunt foarte satisfăcute de acest proces de evaluare reciprocă. În mod uh, cert, există și voci uh, critice, însă, în manieră generală, aproape toți au considerat că procesul de evaluare reciprocă a fost foarte interesant. Acest proces le-a permis să înțeleagă mai bine lucrurile, să schimbe informații cu ceilalți și să aibă o mai bună viziune a pieței interne, câtă vreme se confruntau și cu experiența partenerilor europeni. Există voci uh, critice și uh, aceste state au uh, putut să-și exprime foarte clar opinia. Austria a înaintat câteva rezerve. Chiar și statele cele mai critice cu privire la acest proces uh, n-au avut o atitudine negativă și nu au refuzat să joace jocul directivei uh, privind serviciile au considerat uh, că uh, era însă mai util să se întâlnească mai degrabă cu vecinii, de exemplu Austria cu Germania, pentru a surmonta obstacole cu care s-au uh, confruntat. Li s-a părut că era mai util așa decât să se întâlnească în grup extins pentru a reflecta la probleme. Aceste state au considerat că ar fi fost mai eficient să se procedeze altfel, evitându-se sesiunile plenare, care Uh, după, după părerea lor, uh, au uh, produs rezultate mai puține decât activitatea de grup. Însă, până la urmă, impresia generală a fost pozitivă vis-a-vis -vis de acest proces. Cum spuneam, chiar și statele critice s-au reunit separat pentru a încerca ele însele să reproducă sau să aprofundeze activitatea de transpunere. Aceasta a fost viziunea statelor membre. Acum ar trebui să ne gândim puțin la punctul de vedere al persoanelor uh, vizate, deci uh, um, a părților interesate, care a fost experiența lor vis-a-vis -vis de acest proces de evaluare reciprocă. Actorii interesați nu au fost direct asociați reuniunilor care au avut loc între statele membre. Adesea aceștia au fost consultați într-o manieră variabilă, vis-a-vis -vis de transpunerea directivei și în mod direct la nivel național. Prin această activitate, Comisia a consultat pe internet uh, diversele persoane vizate. Deocamdată, la reuniunile în grup sau uh, la reuniunile plenare, doar statele membre au fost uh, prezente și foarte puține informații uh, au parvenit uh, persoanelor interesate, actorilor interesați, aceștia n-au putut uh, urmări aceste reuniuni, n-au putut avea uh, niciun fel de schimb de informații. Din acest punct de vedere, în mod incontestabil, a existat prea puțină uh, transparență care eventual justifică o parte din criticile care au fost uh, uh, formulate. Oricum, comunicarea Comisiei ține cont de activitatea depusă. Acum ar trebui să ne gândim puțin la consecințele acestei activități de evaluare reciprocă. Pentru a înțelege mai bine lucrurile, trebuie să ne gândim la faptul că evaluarea reciprocă a intervenit după transpunerea directivei. Odată ce a trecut termenul de transpunere, uh, s-au întâlnit statele membre unele cu celelalte pentru a putea înțelege mai bine ce au realizat celelalte state a fost uh, întrebate statele membre dacă consideră că acest proces de evaluare reciprocă le-a influențat uh, alegerile vis-a-vis de directiva uh, legată de servicii. În majoritatea lor, statele membre au estimat că exact așa au stat lucrurile. Deocamdată, dincolo de acest chestionar, trebuie să înțelegem faptul că um, Niciun fel de exemplu precis nu ne-a fost uh, furnizat vis-a-vis -vis de o influență directă a procesului de evaluare reciprocă uh, asupra alegerilor legate de această directivă privind serviciile. E prea târziu să revenim asupra uh, transpunerii. Textele naționale fuseseră deja adoptate să erau pe cale să fie adoptate și activitatea de reflexie care a fost desfășurată uh, nu a fost uh, decât un mijloc de favorizare, nu a fost deloc un mijloc de favorizare a unei mai bune transpunere a acestei uh, directive. Rezultatul real, concret, al procesului de evaluare reciprocă este posibilitatea de a înțelege mai bine activității uh, depuse în fiecare stat membru. Comisia, în comunicarea sa, a indicat acest lucru și studiul uh, făcut subliniază și el uh, acest fapt foarte clar. S-a insuflat practic un uh, suflet european administrațiilor naționale care s-au reunit și care au luat parte la acest proces de evaluare reciprocă. Fiecare a integrat mai bine, printr-un exemplu concret, problematica europeană, văzând ceea ce au făcut și alții. În mod incontestabil au existat uh, repercursiuni a acestui proces de evaluare reciprocă uh, legate de o mai bună integrare a interesului european în cadrul administrațiilor naționale, ceea ce ne duce la următoarea întrebare. Uh, cum arată perenitatea relațiilor directe care au fost create între administrațiile naționale cu ocazia acestui proces de evaluare reciprocă? Alte întrebări care au fost uh, adresate uh, sunt mai degrabă critici uh, ridicate de administrațiile naționale vis-a-vis -vis de raportul dintre costuri și beneficii. În ansamblul lor, majoritatea statelor membre au considerat că beneficiile erau superioare costurilor. Însă, nu e sigur dacă răspunsul administrației naționale este cel mai pertinent atunci când vine vorba să analizăm costurile și beneficiile. După cum spuneam, există puține uh, rezultate concrete pentru că transpunerea deja avusese loc. Însă până urmă, vorbim despre o mai bună înțelegere a activității celorlalte administrații o reevaluare a costurilor și beneficiilor este una prematură. Totul depinde însă de um, Comisia Europeană, de activitatea desfășurată în cursul acestui proces de evaluare reciprocă. Dacă prin măsuri viitoare Comisia demonstrează faptul că procesul de evaluare reciprocă are rezultate concrete um, în legătură cu aceste propuneri, atunci, în mod incontestabil, acest proces de evaluare reciprocă uh, va fi fost unul uh, util. Va permite Comisiei să um, identifice obstacolele de pe piața internă și să uh, desfășoare activitatea de eliminare a acestor bariere. Dacă acest proces de evaluare reciprocă uh, rămâne fără consecințe, dacă nu există inițiative viitoare ale Comisiei, atunci ar trebui să fim mai uh, rezervați în ceea ce privește compararea costurilor și avantajelor acestui proces de evaluare reciprocă. Încă o dată trebuie spus faptul că probabil astăzi este prematur să ne pronunțăm în mod categoric în ceea ce privește raportul dintre costuri și beneficii uh, cu privire la acest proces de evaluare reciprocă. Până la urmă, mingea este în terenul uh, Comisiei. Și uh, putem conchide acum spunând că au existat două abordări ale procesului de evaluare reciprocă. Într-o primă abordare, procesul de evaluare reciprocă a reprezentat un schimb care a urmat transpunerii uh, directivei. A fost un uh, proces care a contribuit la o mai bună înțelegere a acestui proces de transpunere și a implicat niște costuri. Cea de-a doua abordare, care este a Comisiei și a noastră, este următoarea. Procesul acesta uh, nu vizează doar trecutul, măsurile doar adoptate și transpuse, uh, ci acest uh, proces este unul care privește și spre viitor, spre piața internă. Procesul de evaluare reciprocă este punctul de plecare pentru noua activitate a Comisiei, o activitate care a fost făcută posibilă posibilă de schimburile care au intervenit între statele membre. Dau uh, din nou uh, cuvântul uh, unui coleg, domnul Berger, pentru a conchide în legătură cu acest proces de evaluare reciprocă care sunt lecțiile pe care le putem învăța de pe urma acestui exercițiu? Ei bine, putem reține două uh, aspecte în această prezentare orală. Primul este următorul. Cu siguranță, acest proces a fost unul ambițios și uh, a presupus a, analizarea uh, unor activități deja trecute a statelor membre. Să vedem așadar dacă acestea au transpus așa cum trebuie uh, directiva. Era de asemenea vorba despre un instrument de perspectivă care viza o prelungire posibilă a acțiunilor directivei. Răspunsul la această primă impresie este următorul. În mod evident, pornind de la acest proces, putem spune că um, el este unul îndreptat spre viitor. Subiectul uh, evaluării reciproce sau subiectele uh, sunt subiecte care nu sunt neapărat reglementate de directivă. Sunt subiecte uneori dificile, de exemplu pluriactivitatea, multiactivitatea, subiecte pe larg dezbătute. Uh, deci știm că acest proces va continua și ne putem gândi că în această incintă evaluări uh, reciproce uh, regăsim uh, o trusă de instrumente care va fi utilă Comisiei pe viitor. O a doua interogație era următoarea. Trebuia să știm dacă procesul de evaluare reciprocă um, era de folos statelor membre și în ce măsură uh, acest proces se părea statelor membre uh, interesant. Uh, vă spun acum o opinie personală. Se pare că în construcția dreptului european, mai ales în ceea ce se leagă de cooperarea între statele membre, cooperare necesară pentru punerea în aplicare a instrumentelor dreptului european, un for precum acesta, unde statele membre se întâlnesc pentru a schimba informații, este extrem de important agenții diverselor uh, administrații naționale se întâlnesc, schimbă informații și uh, prelungesc aceste întâlniri printr-o activitate în uh, comun uh, și apoi prin uh, luarea de măsuri la nivel uh, local. E foarte important să ne gândim la faptul că prelungirea unei activități uh, uh europene necesită din ce în ce mai des uh, uh, foruri în care administrații naționale sau alți actori uh, implicați se întâlnesc. Din această perspectivă, cred că putem încerca să păstrăm originalitatea și interesul suscitat de acest proces de evaluare reciprocă. Vă mulțumesc! Um, Îmi cer scuze că nu v-am prezentat de la început. Ne-am spus exact care sunt calificările experților noștri de astăzi. Sunt experți uh, foarte buni atât din Belgia cât și din Franța. Domnul Berger și domnul Lepla au experiență în ceea ce privește legislația europeană. Așa că ne bucurăm că am putut să-i testăm în ceea ce e o nouă dezvoltare și să vedem ce părere au dumnealor despre acest subiect. Și acum vreau să le urez bun venit uh, unor uh, invitat special de la Consiliul European Works. Cum știți mulți dintre dumneavoastră, acesta este unul dintre furnizorii cei mai importanți în ceea ce privește expertiza de gestiune atât pentru sectorul public cât și pentru cel privat. Probabil ne vor da și câteva sfaturi e deja puțin târziu, probabil că una dintre prezentări va fi mai târzie, dar vă invităm să luați parte la discuție. Vreau să îi urez bun venit doamne Evelyn Gebhardt, care este raportor pentru directiva privind serviciile și urmărește cu mare interes acest uh, proces. Evaluarea reciprocă este foarte importantă în acest sens și cu siguranță vom auzi niște comentarii. Vom începe audierea în curând, iar pe parcursul audierii vor putea mai mulți experți să comenteze asupra prezentărilor pe care tocmai le-am auzit. Și colegii noștri vor putea face comentarii. Există niște întrebări acum, pentru că dacă nu, propun să trecem la audierea principală, însă cred că veți rămâne cu noi pe parcursul parcursul reuniunii, pentru că cu siguranță vor exista întrebări și pentru dumneavoastră și probabil veți putea contribui la discuție. Să trecem mai departe. Îi urez bun venit doamnei Pamela Bromter. Veți vorbi de la locul în care stați acum în sală. Dacă doriți, vă puteți alătura celorlalți vorbitori. Doamna Brumter este șef de unitate responsabil cu procesul de evaluare reciprocă. Îi urez bun venit și dumneaei și mai sunt mai mulți membri care vin foarte des în comisia noastră. Ne bucurăm că îi avem aici alături de noi. În primul rând voi face niște comentarii de deschidere îi voi da cuvântul doamnei raportor, doamna Hanslick, să spună câteva cuvinte înainte să trecem la audierea de astăzi. Vitam! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vă urez bun venit aici. Sunt foarte fericită că astăzi putem să discutăm despre această nouă metodă și anume evaluarea reciprocă, care apare pentru prima oară în directiva privind serviciile. E o nouă metodă de lucru pentru statele membre. Mă bucur pentru că, de fapt, directiva serviciilor este bebelușul Comisiei IMCO. Așa cum știți, am discutat de foarte multe ori despre această directivă. Cel mai recent am discutat despre ea când discutam și despre raportul doamnei Gebhard în ceea ce privește implementarea. Cu siguranță ne vom continua în același mod munca asupra acestei directive. Doamnelor și domnilor, scopul procesului de evaluare reciprocă a fost descris în directivă. Cred că este important să știm că evaluarea reciprocă nu cuprinde toate prevederile directivei, ci doar selectează câteva dintre acestea, care au de-a face în primul rând cu operații care țin de mediul de afaceri. Mă refer aici la articolul 9 și anume cerin, apoi cerințele care apar în articolul 15, activități multidisciplinare, iar mai apoi serviciile transfrontaliere, care apar în articolul 16 din directivă. Trebuie să discutăm atunci când vorbim despre procesul de evaluare reciprocă, că vorbim de articolul 31. Procesul de evaluare reciprocă a început după ce implementarea directivei a avut loc, pe parcursul anului 2010. Comisia Europeană în ianuarie 2010 a publicat un raport cu privire la evaluare și mai exista un document însoțitor în ceea ce privește folosirea acestui proces în cadrul acțiunilor ce urmează a fi întreprinse în viitorul apropiat. Sper că reprezentanții Comisiei Europene ne vor da mai multe detalii documentul, documentele Comisiei Europene și documentele discuțiilor care au avut loc în statele membre, toate acestea ne dau ocazia de a analiza diferitele aspecte ale acestui subiect, ceea ce s-a întâmplat pe parcursul implementării directivei. Exercițiul de astăzi are ca scop Um, o discuție despre organizarea acestui proces de evaluare reciprocă. Pe de altă parte, trebuie să ne încurajeze să ne gândim mai mult la acest proces de evaluare reciprocă pentru a îmbunătăți funcționarea pieței unice. De aceea, audierea de astăzi a fost împărțită în două părți. În legea privind piața unică, am uh, subliniat cât de importantă este aceasta. Și cred că e important să ne gândim la rolul procesului de valoare reciprocă în funcționarea pieței unice. Cred că astăzi îi vom auzi pe reprezentanții guvernelor locale, pe cei din partea Comisiei Europene. Malcolm Harbour a spus la început că uh, Există în sală mai mulți, că mai mulți reprezentanți nu au putut să vină astăzi aici. Reprezentantul administrației pentru procesul de valoare reciprocă este și el, lipsește și el. Am vrut să ne asigurăm că țările care lucrează în grup vor fi reprezentate astăzi și acelea care au avut o atitudine diferită în ceea ce privește implementarea directivei. Însă cred că reprezentanții Poloniei și cei ai Franței vor, ne vor prezenta un spectru larg al uh, muncii depuse. Tocmai am auzit două prezentări a doi colegi din Belgia, și sper că aceștia vor participa în continuare astăzi. Probabil vor pune întrebări și probabil se vor și adresa întrebări. Doamnelor și domnilor, vă urez o dezbatere foarte plăcută și sper că ne va ajuta să avem o expertiză mai bună în ceea ce privește procesul de evaluare reciprocă. Vă mulțumesc foarte mult! Um, Vă mulțumim și noi și sperăm că discuția de astăzi și concluziile va fi incorporată în raportul dumneavoastră. Uh, ce urmează să facem acum? Avem două segmente ale audierii. În primul rând, în următoarea oră, vom discuta despre procesul de evaluare, rezultate și pași ulteriori și apoi vom discuta chestiunea ridicată și de studiul noastre, cât de eficient este acest instrument în îmbunătățirea funcționării pieței unice. A existat o serie de indicii din uh, studiile făcute de experți, însă o să auzim acum și ce au de spus oamenii direct implicați. Sperăm că vor fi absolut sinceri cu noi și ne vor spune cum văd uh, punctele forte și cele slabe ale procesului și cum l-am putea îmbunătăți, pentru că, după cum am auzit la începutul prezentării, în legea prin piața unică se are în vedere că, această, că acest instrument de valoare se aplice și altor aspecte în încercarea de a îmbunătăți piața unică și eficiența acesteia. Una dintre chestiunile ridicate de studiul a fost în ce etapă trebuie să facem acest lucru, în fază de dezvoltare sau în fază de punere în aplicare sau mai, probabil în ambele faze. Uh, Uh, presupun că aveți cu toții o copie a programului și o copie a prezentărilor experților. O să primiți copii și ale prezentărilor uh, în dosare, când vom primi dosarele. Uh, studiul pe care l-ați făcut și spun asta în principal pentru cei care ne urmăresc pe internet. Studiul va fi disponibil pe internet, probabil este deja disponibil și îl puteți descărca de acolo. Deci cine va vorbi astăzi? Doamna Pamela Brumter-Core va deschide discuția, apoi doamna Elen Mașa de la Ministerul francez și care a participat la echipa pentru directiva servicii, doamna Ana Vil Șepankovska, ar trebui, ar trebui ca dumneavoastră să pronunțați numele acela, nu știu dacă am nimerit bine sau nu, spune președintele, director adjunct al Departamentului uh, Uniunii Europene din Polonia, și mă bucur să aud că și doamna Ana Strandbache a soțit, a fost eliberată de norul de cenușă la timp pentru a putea ajunge. Cred că ne-am întâlnit când am vizitat Suedia în timpul președinției suedeze și am discutat directiva servicii. Doamna Natalie Juan, ofițer de politici de la regiunea Bruxelles, capitală. Doamna Cuia din Lübeck n-a reușit să ajungă, dar ne-a trimis un răspuns în scris și domnul Obendorfer din Austria este pe drum, uh, dar avem și materialul domniei sale. Întâi o să dăm cuvântul domnei Brumter. Aveți cam 5 minute fiecare ca să mergem mai departe. Avem uh, privilegiul unui cronometru aici care vă va ajuta. Domnul Brumtor, aveți cuvântul pentru a deschide discuția. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Am să vă prezint experiența comisiei cu acest proces uh, nou, neobișnuit și inovator. Câteva cuvinte despre contextul în care am lucrat anul trecut. După cum au explicat deja experții, evaluarea reciprocă este o obligație în baza directivei nu acoperă ansamblul directivei respective, ci acoperă doar chestiuni specifice, anumite dispoziții din această directivă, locuri în care directiva lasă multe la latitudinea statelor membre în ceea ce privește păstrarea sau nu a unor obstacole și motivația pentru a face acest lucru din acest punct de vedere, nu are absolut nimic de a face cu activitatea de transpunere, ajut, cu ajutarea mm, statelor membre în acest sens. Facem acest lucru, dar asta o facem înainte de termenul limită pentru transpunere. Deci evaluarea reciprocă este un exercițiu de complet altă natură. Pentru noi a fost important să evaluăm modul în care statele membre au decis uh, în parametrii de flexibilitate pe care le-am oferit să rezolve aceste probleme și care ar fi concluziile în materie de politici pe care le-am putea trage din această evaluare. Evaluarea, după cum vi s-a spus deja, a trebuit să fie făcută de statele membre, mai ales în ceea ce privește cerințele pentru, pentru evaluatori, formulare legale, țintele obligatorii, pe de o parte, dar și o serie de restricții implicate în materie de servicii transfrontaliere. Deci chestiuni deosebit de importante când e vorba de piața unică a serviciilor. Am avut un termen uh, bine stabilit uh, și date foarte stricte care au trebuit respectate pentru prezentarea rezultatelor. Era vorba de un, un an, până la finele lui 2010 mai precis și pentru noi, provocarea principală a fost să facem față acestui, cerințelor acestui proiect ambigios în termenii stabiliți și să menționăm, de exemplu, numărul de cerințe pe care a trebuit să le examinăm. A avut 35.000 de cereri raportate de statele membre. Astea trebuiau făcute între ianuarie și octombrie 2010. Deci doar în câteva luni. De asemenea, și asta a complicat lucrurile și mai mult, a trebuit să implicăm uh, protagoniștii principali. Acest lucru a fost menționat de experți și este o cerință în temeiul directivei. Prin urmare, a trebuit să facem toate aceste lucruri cum am știut și cum am putut mai bine în limitele de timp stabilite și, după cum am spus, statele membre, ar trebui să spun, au lucrat în grupuri noi am organizat aceste grupuri și comisia a fost prezentă, comisia organiza activitatea în ansamblu, însă ar trebui să spunem că munca propriu-zisă a fost făcută de statele membre. Ele au desfășurat aceste discuții în grupurile desemnate. A fost un proces nou nu, comisia nu a impus nimic de sus în jos, nu le-a cerut nimic în, în, în sensul acestei evaluări, totul a fost lăsat la latitudinea statelor membre și ele au trebuit să desfășoare acest proces și să-ți compere sistemele proprii și să compare motivele pentru care anumite restricții au fost păstrate uh, din aceste puncte de vedere sau pe aceste planuri sau să discute dacă nu ar putea fi suspendate aceste restricții sau s-ar găsi metode alternative. Unele state membre au găsit metode alternative și acestea ar putea să inspire alte state membre. După cum s-a spus, nu au fost consecințe concrete, imediate pentru celelalte state membre. Au fost obligații de a-și schimba uh, sistemul juridic intern. Uh, e greu de evaluat situația în prezent, dar au fost câteva cazuri în care anumite state membre și-au modificat perspectiva, au tras anumite concluzii cu referire la propriul lor sistem. Deci asta s-a întâmplat deja, probabil nu pe scară largă, însă oricum este un pas semnificativ înainte. Asta în comparație cu ce am auzit de la experți consultarea protagoniștilor uh, implicați uh, a fost prezent, a trebuit să integrăm acest demers în procesul nostru. Este foarte greu pentru aceștia să examineze cele 35.000 de solicitări. Ar fi fost imposibil din partea lor și ar fi fost foarte greu să-i implicăm în discuțiile propriu-zise din grupurile de lucru. Deci ceea ce am făcut noi a fost altceva. Am generat un document pentru aceștia, prin situația din fiecare stat membru, un fel de sinteză, un rezumat a celor discutate în grupuri și în plenare. Și asta, acest document a fost trimis spre consultare publică în iunie anului trecut. Am dat uh, trei luni, ceea ce este o perioadă de timp rezonabilă acestor participanți pentru consultare. Uh, în opinia noastră, am reușit să ne consultăm într-o chestiune și într-un mod care le-a permis să răspundă. Dacă îi aduceam, uh, dacă îi implicam în procesul propriu zis, situația s-ar fi complicat foarte mult și pentru noi și pentru ei. Dincolo de asta, uh, calendarul a fost unul foarte, foarte strict și dacă ne gândim la implicarea pe scară mai largă a protagoniștilor, uh, ne dăm seama că și factorul timp ne-a constrâns deosebit de mult și de aceea am preferat acest tip de consultare. Ceea ce privește rezultatele evaluării reciproce, cred că în ceea ce ne privește, cum spuneam și experții, suntem în momentul în care privim înspre viitor Într-adevăr, așa stau lucrurile și din punctul ăsta de vedere, acesta a fost obiectivul întregului demers și, de fapt, în comunicarea noastră, concluzia pe care o desprindem este că am văzut chestiunile sectoare, restricțiile uh, care necesită mai multă atenție, pentru că statele membre, din nefericire, nu au ridicat un număr semnificativ de restricții, au, evident, motive să le păstreze și de aceea trebuie să ne concentrăm acum toate acțiunile asupra acestei chestiuni. Menționam anterior formularele juridice pentru solicitarea de servicii, rezervarea activităților, o altă chestiune cu care ne confruntăm deci, în aceste chestiuni diferite trebuie să lucrăm mai mult și să propunem lucruri concrete. Mai ales că acum am avut șansa de a intra mai în adânc cu analiza acestor domenii diferite. Trebuie de asemenea să menționez și testul de performanță de, pe care vom verifica pe teren aplicarea combinată a diferitelor componente de juridice care au fost avute în vedere în evaluarea reciprocă, în termeni deosebit de concreți și va trebui să avem rezultate concrete. Aceasta va fi făcută în colaborare cu statele membre, deci vom continua această relație fructuoasă pe care am stabilit-o deja în cadrul acestui proces. Vom continua, deci, în această direcție și vom face aceste teste de funcționare în teren. Și am să mă opresc aici. Vă mulțumesc. Vă mulțumim și noi. O să mai aveți șansa de a lua cuvântul și mai târziu. Și n-am, n-am să vă scad timpul, timpul pe care l-ați, cu care ați depășit acum perioada locată. Să vedem acum ce au de spus oamenii direct implicați în acest proces și am să dau mai întâi cuvântul doamnei Ellen Mașa, care, după cum spuneam, lucrează la Ministerul Economiei din Franța și domnia sa ne va prezenta propria sa experiență în domeniu. Domnul Mașa. Bonjour, merci, président. Bună ziua, mulțumesc, domnule uh, președinte. Aș dori să mulțumesc uh, Parlamentului European și Comisiei INCO pentru această invitație. Este un lucru important pentru noi să putem să venim să depunem mărturie în legătură cu acest proces privind uh, evaluarea reciprocă, care a mobilizat statele membre pentru un număr important de luni. Acest lucru este esențial pentru directiva servicii. Impresia Franței este pozitivă vis a -vis de acest proces de evaluare reciprocă. Aici uh, studiul domnului Berger și domnului Leplan reflectă foarte bine poziția noastră. E adevărat că este un instrument inovator uh, în sensul uh, că permite statelor membre să se implice în procesul de evaluare al transpunerii unei directive. E un aspect inovator și în același timp interesant. Dacă n-ar fi avut loc întâlnirea acestui grup mare de evaluare, cred că am fi rămas la niște schimburi transfrontaliere care uh, de obicei se petrec uh, vis-a-vis -vis de directive. Statele membre schimbă informații între ele, mai ales în bilateral și uh, în acest context putem spune că procesul de evaluare reciprocă ne-a permis tuturor să ne exprimăm în același timp. Cred că acest proces de evaluare reciprocă este mai întâi o împărtășire a unor experiențe vis-a-vis -vis de transpunere. Împărtășim experiențe în legătură cu organizarea transpunerii în statele membre. Adică vedem cum s-au organizat statele membre pentru a transpune cât se poate de bine această directivă. În Franța am uh, stabilit uh, o comisie interministerială care a coordonat uh, lucrările de transpunere și am avut și o rețea de corespondenți în fiecare minister vizat de directiva privind serviciile. Practic s-au schimbat informații și cu celelalte state, statele membre și astfel transpunerea a fost mai eficientă. S-au uh, împărtășit experiențe în legătură cu implementarea uh, interpretarea directivei privind uh, serviciile. Pentru Franța, evaluarea reciprocă ne-a permis ca în majoritatea cazurilor să vedem ce alegeri am fi putut face în transpunerea acestei directive. Acest uh, proces a fost un mijloc uh, pentru a obține o mai bună vizibilitate în legătură cu um, modificările legislative aduse de directiva privind serviciile. A fost un mijloc uh, de a vedea exact ce legi sunt justificate și ce legi nu sunt justificate. E practic un sistem care a funcționat pe toate aceste planuri. Am primit informații foarte bogate, interesante, ușor de folosit, având în vedere uh, numărul de fișe care au fost introduse în sistem. Am uh, primit uh, zeci de mii de uh, fișe care uh, vizau uh, legile din uh, toate statele membre. Uh, dar aici am avut o problemă pentru că au fost foarte multe uh, fișe care um, au trebuit uh, să fie studiate, exploatate. Apoi am mai avut uh, un alt obstacol și anume nu cunoaștem toate cele 27 de state, limbe cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Dialogul în grup și în ședința plenară uh, a fost necesar pentru a putea înțelege toate aceste informații uh, introduse în sistem. Apoi, chiar dacă am fost uh, ajutați uh, în traducerea acestor uh, fișe, uh, le-am tradus cel puțin în engleză și astfel am putut să folosim uh, aceste informații. Totuși, ni s-ar uh, fi părut uh, uh, normal să putem beneficia de o perioadă de evaluare mai scurtă. Însă e clar că totuși a fost necesar să schimbăm informații cu statele membre în legătură cu transpunerea acestei directive. Apoi, în ceea ce privește rezultatele evaluării reciproce. E bine, comunicarea Comisiei a subliniat faptul că existau obstacole persistente și uh, doamna Brumter le-a menționat anterior. Au existat așadar tot felul de inițiative, de acțiuni care au fost uh, anunțate, inclusiv un test de uh, performanță, un ghid de bune practici legate de interpretarea dispozițiilor directivelor sunt practic niște dorințe exprimate de statele membre la sesiunile plenare din cadrul procesului de evaluare reciprocă. Eu cred că toate aceste acțiuni permit păstrarea un dialog între statele membre, dar și între statele membre și Comisie. Eu cred că acesta este un punct esențial care trebuie păstrat pentru activitățile viitoare. Vă mulțumim foarte mult pentru această examinare deosebit de detaliată și e interesant să auzim acest lucru în conexiune cu raportul experților. Sigur, se vor realiza niște conexiuni în acest sens mai târziu. O altă persoană implicată în proces, doamna Vil Șepankovska din Polonia. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt surprins să aflu că pot vorbi în limba poloneză aici. Mi-am pregătit uh, însă prezentarea în limba engleză și am, am obiceiul de a, de a include elemente, cuvinte englezești în poloneză, așa că până la urmă n-am să folosesc versiunea poloneză, ci pe cea engleză. În primul rând, aș dori să vă spun că pentru Polonia, întreaga discuție despre directiva servicii și apoi transpunerea directivei și evaluarea reciprocă a fost un exercițiu deosebit de valoros. Am învățat multe, multe lucruri și de asemenea am învățat să, să vedem cât de diferite sunt aceste servicii, în, cât, în moduri atât de diferite sunt ele organizate în diferite state membre. Valoarea reciprocă a fost un proces foarte costisitor pentru noi și a necesitat foarte mult timp. Spun asta pentru că în raport se specifică acest lucru și cred că atunci când discutam între noi, ne-am dat seama de câtă muncă era nevoie și experții au fost foarte, foarte ocupați analizând un volum foarte mare de date și de rapoarte și împărtășind rezultatele cu autoritățile locale și de asemenea cu celelalte ministere implicate în întregul exercițiu. Cam asta ar fi experiența de ansamblu. Apreciem ajutorul oferit de comisie, acea mână invizibilă care a fost alături de noi pe parcursul evaluării am putut să vorbim absolut deschis pe durata întregului proces și am învățat foarte multe unii de la ceilalți. Pentru noi, A, acest lucru a fost cel mai important. Am fost într-un grup cu Germania, um, principalul nostru vecin și partener comercial și principala ținta serviciilor noastre. Deci a fost o experiență deosebit de valoroasă pentru că ne-a permis să vedem cum este organizat acest sector în Germania și astfel am putut înțelege problemele. De asemenea, în prezent uh, vedem că nu este foarte ușor să rezolvă aceste probleme și acum înțelegem și de ce nu este ușor. Asta este valoarea și este câștigul procesului. În ceea ce privește pașii următori, a treia întrebare pe care ne-ați pus-o, e bine, în prezent e important, uh, mai ales pentru că ne cunoaștem foarte bine unii pe ceilalți, este important să vedem cum va merge mai departe comisia. La ce mă refer aici? La evaluarea economică a punerii în aplicare a directivei servicii. Acest lucru, în opinia noastră, este deosebit de important și avem nevoie de acest pas următor. Procesul este foarte complicat, transpunerea este foarte complicată, iar efortul solicitat de această evaluare multiplă ne sugerează că va trebui să cântărim costurile acestui proces și să le comparăm cu beneficiile reale. Trebuie să constatăm că, într-adevăr, piața se extinde peste frontiere. Eu lucrez în Ministerul Economiei și mă ocup de instrumentele de construire a pieței interne și nu văd foarte multe cazuri insolvite. Uh, și întrebarea mea este dacă oare situația e într-adevăr bună sau dacă prestatorii de servicii pur și simplu refuză să treacă dincolo de frontiere, să opereze transfrontalier. Directiva a fost votată în 2006, am avut trei ani pentru transpunere, suntem la un an după perioada de transpunere și iată, trebuie să spun că cel puțin în experiența mea, nu văd o deplasare reală pe piața serviciilor. Deci mă întreb care este motivul din spatele acestei situații. Vă mulțumim pentru observațiile deosebit de valoroase și probabil o să revenim mai ales asupra ultimului aspect ceva mai târziu. Următoarea vorbitoare este doamna Strandbacher din Suedia. Ați avut o călătorie mai lungă decât se aștepta. O să vă dăm cuvântul pentru 5 minute. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc Comisiei și domnului Harbour pentru invitație. Îmi face o plăcere deosebită să fiu aici, să vă prezint opinia noastră asupra evaluării reciproce. Din nefericire nu am putut uh, participa la prima prezentare din cauza norului de cenușă, dar iată că am ajuns. Trebuie să spun că Suedia sprijină această metodă. Considerăm că această metodă a dus la o punere în aplicare mai transparentă și eficientă a directivei servicii. Trebuie în același timp să recunosc că la început am avut ezitări, la începutul toamnei anului 2009, înainte de a avea metodologie. Întrebam dacă această evaluare reciprocă uh, va putea într-adevăr să aducă rezultate demne de efortul depus a trebuit să facem un screening a 27 de state membre și al Uniunii în ansamblu, să evaluăm mii și mii de cerințe. Comisia vorbea de 35 de mii documente în 23 de limbi oficiale. A fost copleșitor este într-adevăr o provocare. Din fericire, iată că ne-am răzgândit, procesul s-a dovedit a fi mult mai puțin înspăimântător decât părea inițial și în anul care a trecut, într-adevăr, am văzut că procesul este eficient și am avut rezultate tangibile. După cum spunea reprezentata comisiei, din punctul nostru de vedere, Evaluarea a avut un impact în Suedia, în ceea ce privește piața unică și administrația națională a fost solicitată să își evalueze cerințele proprii încă o dată din perspectiva acestei piețe unice. Considerăm de asemenea că această metodă a generat un dialog între statele membre, a dus la transparență și ne-a ajutat să identificăm și să promovăm exemple de bună practică în materie de reglementare. Mai concret, în ceea ce privește rezultatele obținute, salutăm comunicarea Comisiei publicată la începutul acestui an. Aceasta reflectă principalele concluzii ale discuțiilor din grupurile de experți și evidențiază domeniile care necesită atenție și pe viitor. În special, ne bucurăm să vedem uh, că s-a pus accentul pe activitățile de servicii, există de mult tendința de a rezolva aceste activități, de a limita aceste activități fără motive evidente. Un alt rezultat semnificativ a fost utilizarea testului nevoilor economice. Acest test uh, este folosit în sectorul văzărilor cu amănuntul, este încă aplicat în anumite state membre, în ciuda interdicției din directiva servicii. În ceea ce privește acțiunile posibile, ca pași următori după punerea în aplicare a directivelor servicii, rezultatele valorii reciproce au dovedit că inițiativele ulterioare vor trebui să fie o problemă urgentă. Și în acest sens salutăm concluziile recente ale Consiliului din martie, care cereau atenție sporită în sectorul serviciilor. Mai mult, este esențial să păstrăm această directivă, să păstrăm uh, uh, impulsul din spatele acestei directive. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi. Observații deosebit de O să revenim la aceste sectoare de rezervă și la profesiuni. În prezent uh, discutăm uh, recunoașterea mutuală a calificărilor și toate aceste chestiuni se leagă unele de celelalte. Îmi face plăcere să urez bun venit unei persoane care vine mult mai de aproape, Nathalie Juan, ofițer de politici pentru regiunea Bruxelles Capitală. Probabil ați venit cu autobuzul, nu va trebui un avion. Nu, de fapt, vin de la Paris. Euh, Aș dori să mulțumesc uh, Comisiei uh, IMCO pentru această inițiativă interesantă și pentru invitația adresată regiunii Bruxelles Capitală pentru a oferi feedback uh, din partea unei entități uh, naționale. Aș dori mai întâi să subliniez faptul că regiunea Bruxelles Capitală, ca atare, n-a uh, elaborat o poziție oficială vis-a-vis -vis de procesul de um, evaluare reciprocă. Prin urmare, uh, voi vorbi la persoana întâi singular și voi prezenta, practic, uh, opinia mea personală. Belgia este un stat federal și procesul de transpunere a directivei privind serviciile a fost unul care a avut loc și procesul de evaluare reciprocă, până la urmă, n-a reprezentat decât o prelungire a structurii puse uh, la punct pentru transpunerea acestei directive. Pentru transpunere, toate entitățile federale au luat parte la proces, uh, toate entitățile autonome, așadar. Procesul a fost coordonat uh, printr-o platformă informală în cadrul Serviciului Federal Public pentru Economie. Așadar, nu a existat o cooperare formală între diversele entități pentru a asigura transpunerea directivei. Procesul de evaluare reciprocă a avut loc în, în aceleași condiții. Acest uh, proces uh, a presupus uh, că ar fi trebuit să ne întâlnim în număr de opt pentru a discuta, dar n-am reușit acest lucru și doar trei regiuni s-au întâlnit și Biroul Federal a reprezentat practic țara noastră. Noi, în grup, am uh, discutat cu Franța, Luxemburg, Liechtenstein uh, și Regatul Țărilor de Jos. Sunt, am fost doar noi care am avut reprezentanți uh, oficiali la diverse niveluri de competență. Niște precizări acum. Pentru a asigura procesul de transpunere și de evaluare reciprocă, uh, s-a creat o celulă ad hoc uh, pentru regiunea Bruxelles uh, Capitală, o celulă compusă dintr-un jurist și un uh, coleg specializat în simplificări administrative. Deci am fost doi care am coordonat tot acest proces de evaluare reciprocă. Doar noi ne-am ocupat în cadrul instituției de acest uh, lucru. A trebuit să dezvoltăm o rețea, să centralizăm informații și uh, această activitate a fost una uh, cu normă întreagă. Uh, am uh, asigurat uh, transpunerea, practic, și uh, procesul de evaluare reciprocă. Cred că e important să subliniem acest lucru, pentru că asta are un impact concret asupra procesului. Cât privește evaluarea reciprocă, e bine, pot să spun că pentru regiunea noastră experiența a fost în mare pozitivă. Trebuie spus de asemenea că în ceea ce privește follow-up-ul, uh, din perspectiva politicii economice europene, practic nu avem expertiză la nivelul regiunii noastre. Nu am cunoștințe despre modul în care se petrec lucrurile la nivelul altor entități federale din alte state membre. Așa stau lucrurile la noi și cred acest lucru este un element important care trebuie subliniat. Transpunerea și evaluarea reciprocă au reprezentat un context bun pentru a constitui o rețea, pentru a schimba informații legate de logica funcționării pieței interne în cadrul uh, administrațiilor uh, colegilor noștri. În ceea ce privește volumul de muncă, e clar că uh, acesta a fost uh, ridicat, acesta este un fapt uh, obiectiv. Adesea, activitatea pedagogică, pentru că ca și funcționar trebuie să trece prin astfel de activități, e bine, aceasta ne face să conchidem că acest proces a fost unul pozitiv, și uh, am avut multe de uh, învățat de la colegii noștri europeni. Deci acestea sunt elemente pozitive. Uh, dificultățile au fost reprezentate de aspecte lingvistice. La nivelul funcționarilor regionali, nu toată lumea poate să vorbească limba engleză, nu toată lumea poate să redacteze un raport în engleză. Adesea serviciile de traducere sunt foarte ocupate și aceasta este o problemă. Cât privește rezultatele, trebuie să ne gândim puțin și la competențele regionale. Ehm, Până la urmă, vorbim despre instrumente care țin de politica de mediu, de domeniul construcțiilor, al turismului, mai ales reglementările din, din domeniul agențiilor de uh, voiaj sau din domeniul uh, firmelor eh, private, care s-au aflat uh, în cadrul dezbaterilor în centrul dezbatelor pe care le-am avut cu colegii. Cred că ar trebui de asemenea să subliniem faptul că pentru noi nu a fost evident modul de comunicare în legătură cu reglementările în uh, curs. N-am știut cum să discutăm uh, chestiunile abordate în cabinetele miniștrilor sau la nivelul regiunilor. Am fost uh, elevi uh, buni uh, și în momentul evaluării reciproce trebuia să demonstrăm acest lucru, însă nu acest lucru, acest lucru nu a fost valabil pentru absolut toată lumea care a luat parte la acest proces. Or asta um, a făcut pe alocuri dificile schimburile. Schimbul a fost interesant, dar dificil. Și, cum s-a spus deja, de către experții care s-au ocupat de un studiu general uh, al acestui proces. În cel din urmă putem să spunem că după acest proces de evaluare reciprocă uh, se poate să ne gândim la o schimbare a orientărilor, însă deja este destul de târziu, cam prea târziu, pentru că am luat niște decizii până acum. Însă ne putem aduce aminte că acum 4-5 ani am avut o idee bună, dar n-am modificat niciun fel, în niciun fel uh, regulamentul. Cu siguranță sunt uh, miniștri care se uh, lansează în acest tip de discurs. Însă trebuie să păstrăm elementele de expertiză pe care le-am uh, obținut. S-ar putea face eventual această uh, evaluare reciprocă în procesul de transpunere, fără să ne gândim că o facem prea devreme. Pot însă să vă mai spun ceva și anume că această transpunere a directivei uh, uh, serviciilor și acest proces de evaluare cel puțin uh, în regiunea Bruxelles Capitală, au adus niște modificări juridice. E vorba despre o coordonare economică în toate aceste domenii, la nivelul regiunii și până la urmă s-a înțeles mult mai bine care e miza acestui dosar european. Vă mulțumesc! Mulțumim tuturor foarte mult! Se pare că sunt elemente comune care au fost prezentate la fel și diferențe și haideți să, să sperăm că vom avea timp pentru uh, întrebări din partea colegilor, din partea membrilor. Uh, și, de asemenea, uh, experții noștri francezi eventual ar putea să pună și ei întrebări sau să răspundă la unele. Uh, mă gândesc că doamna Gerhard uh, dorește să intervină, la fel și doamna Hanslick. Da, acum însă cuvântul doamnei Gerhard mai întâi, pentru că este raportor pentru directiva privind serviciile. Eventual ați putea să adresați câteva întrebări experților. Äh, da, am ascultat cu foarte mare atenție. Ca să ne întoarcem puțin în timp, aș dori să vă reamintesc următorul fapt. Parlamentul European a fost foarte sceptic când vorbea despre acest sistem de evaluare reciprocă. Parlamentul a refuzat această, acest nou proces, dar statele membre l-au readus în discuție. Acest lucru, am spus aceste lucruri ca să fie foarte clară istoria acestui proces. De ce am fost noi sceptici? Iată câteva dintre motive. E ceva ce are de-a face cu diferite rapoarte. Ce fel de costuri sunt legate, ce înseamnă acest proces din punct de vedere birocratic și ce fel de muncă e legată de el. ar avea sens să facem așa ceva? Nu există oare alte instrumente care ar fi mai folositoare? Acum aud că experiența este una foarte pozitivă, părerile exprimate aici au fost foarte pozitive, am învățat unii de la alții. Dacă lucrurile stau așa, atunci acest element este unul foarte bun, elementul pe care, despre care discutăm azi. Vreau să mă întorc la ceea ce spunea doamna Juan. Cum ce se va întâmpla în 2, 3, 4, 5 ani. Ați spus chiar dumneavoastră că sunt anumite persoane care au trecut prin această experiență, au experiența, au cunoștințele, știu cum ar putea continua. Însă, când aceste persoane nu vor mai fi acolo, cine își va mai aminti ce s-a întâmplat acum? E o impresie de durată sau va dura doar atât timp cât persoanele care au uh, aplicat-o se mai află acolo. Nu știu dacă am înțeles uh, corect din aceste documente, dar există anumite state membre în care chiar ministerele s-au ocupat de acest proces și atunci acest proces va rămâne acolo pentru mai mult timp, însă probabil că există state membre care au angajat persoane din exterior pentru a face această muncă. Pe mine m-ar interesa să știu ce părere aveți dumneavoastră, ce ar fi, care ar fi fost alternativa mai bună în acest caz. Și am și o a doua întrebare. M-am uitat uh, peste dosarul care ne-a fost trimis și am avut noroc că domnul Oberndorfer și-a redactat documentul în limba germană, a fost foarte bine pentru mine. Dar aici am găsit exact contrariul a tot ceea ce am auzit până acum. Așa că e mare păcat că domnul Oberndorfer nu este astăzi aici. Vă voi citi din primul aliniat. Pe timpul transpunerii directivei și pe timpul procesului de valoare reciprocă, s-au dovedit că procesul este unul foarte birocratic și ineficient, adică exact contrariul a ceea ce am auzit azi de la ceilalți experți. Deci mă interesează de ce s-a ajuns după procesul de valoare reciprocă la experiențe atât de diferite. Și o întrebare pentru toți experții. Noi, Parlamentul European, am spus la început ca pe timpul procesului de evaluare reciprocă, dar și pe timpul procesului de screening, acestea nu ar trebui să fie făcută doar de funcționar răspunzător din punct de vedere politic, dar și prin munca cu cei implicați, adică cu furnizorii de servicii, cât s-a ținut cont de experiența acestora, dar e nevoie și de părerea consumatorilor, a, a celor vizați. Au fost aceștia implicați și dacă da, în ce măsură? Pentru că asta ne doream, în primul rând, să existe o libertate a serviciilor, să existe posibilitatea de liberă mișcare. Însă e nevoie să se respecte legislația de care e nevoie. Intervine și toate aceste aspecte. Despre acestea am auzit foarte puțin astăzi și m-aș bucura să-mi dați mai multe informații. and we'll come back to the experts and also to Mrs. Brumter as well. Um, Mrs. Hanslick, perhaps. Mulțumim. Uh, acum doamna Hanslick probabil are și ea uh, comentarii de făcut. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc uh, experților. Cred că asistăm la un exercițiu extrem de interesant. Această evaluare reciprocă este un proces care poate fi evaluat uh, pozitiv. Am impresia că a contribuit la popularizarea bunelor uh, practici. A fost un uh, exercițiu inițial și a fost un exercițiu care n-a mai avut loc anterior. Este un prilej de a introduce Uh, legislație inteligentă. Ori asta ar putea funcționa în uh, favoarea operatorilor uh, economici. Se pare că statele membre evaluează pozitiv această directivă și acest exercițiu. Însă am totuși câteva întrebări pentru experții care ne-au făcut prezentări astăzi și de asemenea și pentru Comisia Europeană. Procesul de evaluare reciprocă a avut loc în urma implementării acestei directive. E adevărat, după părerea dumneavoastră, că acest uh, model a contribuit la uh, limitarea funcționării directivei? Oare n-ar fi fost mai bine uh, să inițiem acest proces mai devreme, astfel încât rezultatele să aibă un impact mai bun asupra calității dispozițiilor transpuse de statele membre, oare există o relație între aceste două elemente? De asemenea, aș dori să întreb și reprezentanții statelor membre prezenți aici, în legătură cu opinia lor legată de uh, compoziția grupurilor. Credeți că activitatea în grup ar fi fost diferită dacă compoziția acestor grupuri ar fi fost gândită altfel? Statele membre au a avut posibilitatea de a alege uh, componența acestor grupuri. Și aș dori să adresez o întrebare acum și pentru Comisia Europeană. Comisia Europeană dorește să folosească rezultatele acestui proces de evaluare reciprocă. Am înțeles că procesul și rezultatele au ajutat Comisia Europeană să înțeleagă situația din fiecare stat membru, însă v-a ajutat să ajungeți la concluzia că directiva a fost uh, transpusă într-o manieră adecvată? Pe de altă parte, Comisia Europeană dorește să inițieze proceduri care vizează statele membre ce nu au uh, implementat această directivă? Doream să știu dacă dumneavoastră în calitatea noastră de Comisie Europeană, vă gândiți la asemenea măsuri. Încă o dată mulțumesc dumneavoastră și mulțumesc uh, experților pentru toate aceste prezentări interesante. Eventual, dacă îmi permiteți, aș dori să spun uh, câte ceva vis-a-vis -vis și de intervenția doamnei uh, Gerhard. Din păcate, există două părți interesate neguvernamentale care n-au putut fi alături de noi, uh, deși ar fi fost interesant să le auzim uh, părerea. Există niște rapoarte de evaluare și cred că ar fi interesant să le analizăm pentru a vedea care a fost opinia participanților. De exemplu, cum stau lucrurile cu transparența procesului? A fost un proces interguvernamental uh, și am vrea să știm dacă ați construit niște rețele bune uh, pentru a comunica unii cu ceilalți. Oare a existat uh, o relație între egali? Adesea, părți interesate poate ar fi dorit să afle informații. Au putut să facă acest lucru? Poate că lor le s-a părut destul de dificil să se implice în acest proces. Iar acum voi spune ceva uh, care contravine celor spuse doamna Hensley și anume, dacă ați simțit că procesul a uh, avea loc uh, cumva prea devreme, pentru că poate părțile interesate s-au gândit că ar putea avea anumite probleme în momentul în care directiva începea să fie implementată. Și aici intervine și comentariul doamnei Henslick. Se pare că nu a existat o sensibilizare cu privire la uh, posibilitățile legate de acest exercițiu sau poate că au existat prea multe uh, bariere, poate unele natură psihologică mai degrabă decât practică. Însă ceea ce privește implicarea mm, actorilor implicați, interesați și uh, transparența sunt uh, chestiuni uh, importante. Poate participanții care au avut uh, acces la proces uh, într-un stat down, nu și în altul, uh, au uh, creat o situație în care, practic, aplicarea n-a fost derulată așa cum ar fi trebuit. Aveți întrebări cumva, domnul Schwab și nimeni altcineva? Aveți cuvântul. O ultimă întrebare, după care revenim la experții noștri. În primul rând, uh, doresc să-mi cer scuze, domnule președinte, că vorbeam la telefon înainte. În primul rând, vreau să vorbesc despre ceea ce ne-a trimis domnul Oberndorfer și colega mea a făcut referire la documentul acestuia. Dacă am înțeles bine, poziția dumnealui e următoarea se întreba dacă această procedură poate fi folosită la o scară mare. Rezultatul este nu, pentru că e nevoie de foarte multe resurse de care nu e nevoie în orice chestiune. Și apoi să ne întoarcem la cele spuse de reprezentanta Poloniei. Directiva serviciilor, până la urmă, are și o dimensiune emoțională. Trebuie să dăm dovadă de înțelegere față de greutățile de dispunere, a, de transpunere a directivei în anumite părți. Dacă procesul de evaluare reciprocă e văzut ca unul pozitiv, atunci lucrurile stau deja mai bine. Și aș dori să o întreb pe reprezentanta Poloniei dacă acest proces s-a reflectat și ă, pe partea publicului. Nu doar în administrație. În administrație s-au înțeles aceste greutăți, dar vreau să știu ce s-a întâmplat în fața publicului cu acest proces. Mulțumesc! Okay, well, why don't we um, perhaps get some reaction? Haideți să vedem dacă putem obține niște reacții din partea experților noștri. Mergem în ordine inversă, spun eu. Uh, pentru că doamna Brunter va deschide sesiunea viitoare. Prin urmare, va comenta ultima și va continua cu introducerea pentru sesiunea următoare. Interesant ar fi mai întâi să vedem care este opinia uh, domnului Berger și a domnului Plan în legătură cu uh, posibile legături uh, între ceea ce s-a spus și activitatea dânșilor. Deci vor lua mai întâi cuvântul, apoi uh, Continuăm cu ceilalți experți pentru uh, comentarii. Uh, domnule Berge, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru această sarcină. Voi începe prin a răspunde prima întrebări a doamnei Gerhardt legată de continuarea procesului uh, și aici mă leg și de ceea ce spunea reprezentanta regiunii Bruxelles uh, Capitală. Deci cum am putea să exploatăm acest tip de proces de uh, evaluare reciprocă? Mi se pare că în directiva privind serviciile procesul nu vizează decât anumite chestiuni care presupun o supraveghere permanentă a instituțiilor europene și a Comisiei în special ca și garantă al tratatelor. Aceste dispoziții nu fac decât să repete ceea ce uh, spun și tratatele și ceea ce transpare și din uh, jurisprudență. Or, uh, asta înseamnă că fiecare serviciu poate să examineze anumite chestiuni din perspectivă legislativă sau judiciară, sau înseamnă că în domeniul multiactivității sau pluriactivității, unde știm că există foarte multe profesii, s-ar putea suscita interese pentru a uh, păstra situația existentă. Așadar, totul ține de puterea de inițiativă. Și aici intervine rolul esențial al Comisiei Europene pentru a concretiza într-o anumită măsură acest uh, instrument de schimb de uh, opinii care uh, aduce împreună actorii instituționali naționali pentru a veni cu noi propuneri, fie de prelungire a directivei, fie de găsirea unor noi căi legislative. Mi se pare așadar că această putere inițiativă a Uniunii Europene este subliniată aici și uh, Comisia are un rol important de jucat. Aceasta este prima constatare pe care o putem face. Cel al doilea punct este următorul. Răspund la a doua întrebare a doamnei Hanslick legată de uh, oportunitatea de a uh, avansa acest uh, proces uh, de evaluare, adică să îl mutăm practic înaintea transpunerii. Uh, noi, eh, practic, am avut aici un eh, dublu amestec în eh, proces, pentru că au existat anumite întârzieri, anumite state membre înregistrase mai puține progrese decât celelalte, altele erau mai avansate. Așadar, ecourile care ne-au parvenit au fost următoarele. Statele mai puțin avansate au avut de profitat, totuși, de pe urma experienței statelor care deja erau implicate în acest proces și avansaseră deja. Prin urmare, uh, realitatea nu s-a mulat pe scenariul uh, găsit vis-a-vis -vis de acest proces, pentru că statele nu respectaseră strict uh, această progresie. Și aici trebuie spus că nu trebuie să uităm că acest proces nu se raportează decât la trei chestiuni foarte bine definite și nu vizează ansamblul transpunerii. Sunt discuții care uh, treceau dincolo de uh, problema transpunerii, pentru că au existat schimburi și uh, în legătură cu astfel de subiecte, dar nu acesta era obiectivul de la bun început. Prin urmare, nu ne-am gândit care sunt um, căile care ne-ar putea fi deschise prin acest proces. Apoi, în ceea ce privește generalizarea procesului, e bine, eu cred că pentru cea de-a doua sesiune a um, acestei uh, audieri uh, ar trebui să uh, păstrez acest răspuns. Acum, ceea ce privește chestiunile legate de transparență, e clar că procesul de evaluare reciprocă a fost puțin transparent și um, trebuie să așteptăm comunicarea Comisiei pentru a înțelege ce s-a întâmplat nu ne-am fi gândit că uh, părțile uh, interesante ar fi putut fi reticente vis-a-vis -vis de acest proces. Însă, cât privește activitatea în uh, grup, discuțiile au fost mai mult sau mai puțin deschise. Uneori acestea au avut loc în prezența comisiei, alteori în afara prezenței comisiei. E adevărat că schimburile care au avut uh, loc uh, uh, ar fi putut fi mai deschise, mai directe și acest lucru e clar nu s-a produs ar trebui să permitem actorilor interesați să poată urmări în mod regulat aceste reuniuni și cu toate acestea, îmi putea spune că, din perspectiva transparenței, lucrurile sunt destul de mulțumitoare. Sunt uh, unii care au uh, uh, răspuns Comisiei în consultările lansate vis-a-vis -vis de acest proces. Reacțiile sunt nuanțate însă în ceea ce privește lipsa de transparență. Asociațiile bine stabilite la nivel european, nu au formulat critici în ceea ce privește transparența. Aceste asociații au fost deja consultate la nivel național și uh, nu au adus reproșuri uh, din perspectiva transparenței acestui proces. Pe de altă parte, însă, uh, agențiile mai puțin reprezentate la nivel european, agențiile mai mici, sunt cele care au exprimat critici vis-a-vis de lipsa de transparență a procesului. Așadar, până la urmă, vis a -vis de actorii interesați, lucrurile sunt mai uh, nuanțate. Unii consideră că ar fi fost oportun să poată să urmărească conținutul schimburilor și aceste reuniuni, chiar dacă eventual n-au putut fi de față. Așadar, trebuie găsit un uh, echilibru între urmărirea acestor informații um, între, la nivelul părților interesate și, în același timp, uh, confidențial realitatea, pentru că statele membre nu vorbesc la fel de liber dacă știu că persoane terțe iau parte la aceste schimburi între ele. În ceea ce privește regiunea Bruxelles capitală și chestiunea transparenței, e clar că administrația noastră a văzut acest proces ca uh, o activitate interguvernamentală. Cât privește transparența, ea a fost asigurată în formele clasice uh, și democratice prin intervenția uh, Parlamentului și a Consiliului, care au fost uh, consultate în procesul legislativ sau de reglementare în curs. Nu ne-am gândit la o metodă specifică de lucru în acest caz, dacă tot vorbeam despre un proces interguvernamental. Revenim de acum la componența grupurilor pentru că această activitate a grupurilor a precedat plenarele, e bine, um, până la urmă am avut de face cu vecinii noștri și acest lucru este logic, pentru că obiectivul principal al directivei ar fi uh, să asigure uh, libera circulație a serviciilor între uh, statele vecine. Prin urmare, în componența grupului nostru um, am găsit că prezența acestor state era logică. Mai e un fapt care a fost spus de mai mult și anume că uh, în cadrul activității de uh, grup uh, poate că s-au exprimat anumite reacții negative vis-a-vis -vis de desfășurarea acestui proces de evaluare reciprocă. Acest lucru este foarte posibil, însă în Consiliu am spus că ne-ar fi plăcut ca Comisia să nu fie doar prezentă în faza de grup, pentru că această fază ni s-a părut că ar trebui să fie rezervată doar statelor membre și ni s-a părut că uh, prezența Comisiei uh, uneori uh, schimba dinamica. Comisia a luat și cuvântul în cadrul dezbaterilor în calitate de observator, însă și-a oferit propria interpretare legată de anumite dispoziții, de anumite măsuri luate de către diverse state membre. Mie mi s-a părut că acesta nu era locul potrivit pentru asemenea intervenții, pentru că ar fi trebuit să existe o etapă interioară, eventual cea a sesiunilor plenare, unde uh, să se evoce poziția uh, Comisiei vis-a-vis de toate aceste elemente practice. Apoi, în ceea ce privește uh, dezbaterile din cadrul grupurilor și subiectele uh, acestor dezbateri, uh, ei bine, Uh, totul a fost uh, comunicat uh, Comisiei prin raportul IPM. S-au vizat sectoarele prioritare pentru regiunea noastră, de exemplu turismul, serviciile oferite de întreprinderi și eventual um, sectoare care sunt apropiate mediului. Nu vorbeam despre alte elemente ale transpunerii, precum uh, ghișeul uh, unic, sau uh, nu vorbeam despre eficiența directive, pentru că toate aceste subiecte au fost lăsate deoparte. Exista unor o confuzie între activitatea de transpunere și efectivitate, valoare reciprocă și intenția de a merge mai departe. Pentru că nu știam exact care este dimensiunea juridică a procesului. Cât privește o posibilă urmare, aspectul pozitiv este că vom uh, dezvolta o anumită expertiză, dar uh, totul uh, va decurge mai degrabă din dorința statelor membre, nu din intervenția Comisiei. Cam atât, mulțumesc. Haideți să mergem mai departe. Îi dăm cuvântul doamnei Șepanovska. Vă rog, folosiți-vă de prenumele meu, e mult mai ușor pentru că îl puteți pronunța mai ușor. Aș dori să spun câte ceva despre părțile implicate și transparență pe parcursul procesului de evaluare reciprocă. Cred că am putea considera discuția ca fiind în felul următor – am putea să avem acest proces de evaluare reciprocă pe parcursul întregului proces de transpunere atunci când ne întâlnim cu celelalte state membre, cu administrarea acestora, cu administrația acestora și discutăm despre măsurile de transpunere. Dacă putem să învățăm unii de la alții, putem să vedem complexitatea altor legislații. Așa ne vom putea folosi de cele mai bune practici, vom putea să vedem care sunt asemănările. După părerea mea, acest uh, fapt ar putea să influențeze întregul proces într-o direcție pozitivă. Asta în ceea ce privește transpunerea. Când procesul de evaluare reciprocă are loc așa cum s-a întâmplat în cazul directivei serviciilor, adică după transpunerea directivei, ce ne-a lipsit în acest caz? Ne-a lipsit vizibilitatea pentru părțile interesate, pentru companii, pentru angajatori și angajați. Am discutat la nivel intern acest subiect și credem că ar fi mai bine dacă la întâlnirile în grup am putea să facem schimb de experiență, să vorbim despre problemele pe care le au cei pentru care elaborăm legislație. Facem legislația la nivel european și apoi o transpunem în legislația națională. Cred că astfel am încuraja o înțelegere mai bună și o legislație mai bună pentru viitor. Întrebarea domnului Schwab. Ce am învățat noi vorbind, uh, lucrând în grup împreună cu Germania? Pur și simplu ne cunoaștem unii pe ceilalți mai bine acum. Putem să explicăm uh, companiei, angajatorilor, angajaților de ce unele lucruri funcționează așa cum funcționează. Știm cui ne putem adresa atunci când avem o problemă. Această colaborare între administrații în procesul de evaluare reciprocă este foarte valoroasă, pentru că noi, administrațiile, suntem cei care trebuie până la urmă să rezolve problemele companiilor. munca în grupuri și mai ales munca între, în grupuri dintre acele țări care au afaceri multe împreună, legături foarte strânse, este o experiență foarte valoroasă. Duce la rezultate bune pentru viitor. Plusieurs points qui ont été euh, soulevés dans, Donc j'avais prévu de les aborder dans mon second exposé, donc j'y reviens. Mai există câteva subiecte despre care vreau să discut, probabil mă voi putea întoarce la ele, dar vorbeam și despre transparență, transparență din partea părților interesate. Probabil că m-aș putea întoarce la întrebarea doamnei Gebhardt, ce se va întâmpla în 4-5 ani. cum putem să păstrăm toate cunoștințele pe care le-am acumulat. Ne aflăm în această situație în Franța. Avem foarte multe documente, au fost generate foarte multe documente care vor fi foarte importante și pe care le vom mai avea și peste câțiva ani, bineînțeles experții francezi care au luat parte la acest proces au spus care sunt rezultatele. Cred că se cunosc detaliile celor întâmplate. Nu știu dacă și celelalte state membre au acționat la fel, însă noi am avut o unitate specială în cadrul Ministerului de Economie și Finanțe, o unitate care a continuat să funcționeze și după transpunerea directivei și chiar și după încheierea procesului de evaluare reciprocă. E o unitate care va rămâne pentru viitor și care va păstra rezultatele obținute până acum. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, urmează doamna Strandbache. Vă mulțumesc! Tocmai mi-am dat seama că există interpretare suedeză, așa că voi continua vorbind în limba mea maternă. Pentru început, aș dori să răspund la întrebarea doamnei Gebhardt ce se va întâmpla în viitor? Această întrebare este una foarte importantă și pentru munca pe care am depus-o noi. În Suedia avem următoarea părere. Trebuie să înțelegem că dispozițiile directivei nu trebuie să fie cunoscute numai de noi, ci și de organizații. E ceva ce trebuie să facem mai mult decât am făcut-o până acum. Am avut o structură asemănătoare cu cea din Franța, un mic serviciu, o mică unitate care a muncit la transpunerea directivei. Aceasta va continua să existe. Vom încerca să facem astfel încât tuturor să le fie clare dispozițiile directivei. Apoi, organizațiile de interese. Și această parte este una foarte importantă. Ne-am uh, hotărât de la început să includem și pe ei în procesul de evaluare reciprocă. A fost un pas foarte important pentru noi. A existat o grupă specială a acestor cercuri de interese. Erau acolo reprezentanța ai organizațiilor consumatorilor, ai um, angajaților, acest uh, grup se întâlnește în mod constant și au fost uh, prezenți și la procesul de evaluare. Am văzut care sunt greutățile care există în ceea ce privește piața internă pentru servicii. Apoi ne-am gândit că ne-ar ajuta foarte mult să ne folosim de aceste grupuri și munca noastră ar fi mai facilă. Așa că am invitat aceste organizații în repetate rânduri. Iar munca noastră a fost una încununată de succes. În ceea ce privește munca în grup, am lucrat împreună cu Lituania, Letonia, Estonia, adică statele Baltice și Finlanda. Pe timpul perioadei de transpunere ne-am întâlnit de multe ori. Știam cum am transpus fiecare dintre noi directiva și fiecare la ce nivel se afla în statul său. Munca noastră a fost astfel mai ușoară. Știam cum a avut loc transpunerea și de aceea nu prea pot spune mai multe în acest sens. Atât, vă mulțumesc. Vă mulțumim foarte mult pentru aceste prime răspunsuri. Cred că am auzit informații foarte importante, am auzit diferitele perspective. Așa cum știți, am împărțit audierea în două părți și trecem acum la cea de-a doua parte a audierii și de aceea îi voi cere doamnei Bromter să ne spună câte ceva despre ideile pe care le-am auzit până acum, iar apoi să fac o introducere a acelei de-a doua părți a audierii. Ne doream în primul rând să discutăm aceste întrebări gener- în linii mari, și anume cât de bun e acest instrument al procesului de evaluare reciprocă pentru piața internă. Am auzit deja câte ceva din intervențiile de până acum. cum poate fi folosit acest instrument, dacă e bun, dacă trebuie să fie revizuit. Și acest instrument probabil ar putea fi preluat și în alte domenii, nu în aceleași echipe care lucrează acum. Cred că cele spuse de doamna Gebhardt despre ce se va reține din tot acest proces e foarte important. Trebuie să existe o construire a unei rețele să facă parte în continuare în viitor din administrațiile publice pentru a se putea ocupa de chestiunile cu care ne confruntăm atunci când vorbim despre piața unică. Ați menționat Solvit, este un instrument generic. Pamela Brompton. V-aș ruga să reveniți la unele uh, subiecte pe care le-am auzit deja și de la ceilalți vorbitori, iar apoi să deschideți următoarea etapă a discuției, dacă puteți. Uh, yes, thank you, Chair. Uh, so to... Ah, mulțumesc, domnule președinte. Să mă întorc la câte ceva din cele deja spuse pentru a răspunde întreba la întrebarea doamnei Gebhardt, și anume ce se va întâmpla în câțiva ani. Pentru directiva serviciilor, noi sperăm că următorul pas care va avea loc anul viitor, noi sperăm că vom continua să ne putem folosi de cunoștințele și rețelele create de procesul de evaluare reciprocă. Sperăm că vom putea să ne întoarcem cu anumite propuneri și discuții împreună cu statele membre și la nivelul Consiliului. Sperăm că această înțelegere reciprocă va face astfel încât discuțiile să fie mai ușoare, pentru că gradul de înțelegere și de încredere va fi unul mai sporit. Avem un program de lucru foarte cuprinzător după procesul de evaluare reciprocă. Noi sperăm că vom avea și rezultatele în curând. În ceea ce privește lansarea unui al treilea tip de proces, ă, lansarea procesului înainte de data limita a transpunerii. Credem că un asemenea fapt ar fi destul de greu de înțeles dacă procesul de valoare reciprocă ar avea loc înainte de transpunere. În primul rând, pentru că acest proces a fost folosit pentru a evalua faptul, modul în care statele membre s-au folosit de spațiul pe care îl aveau în ceea ce privește transpunerea directivei. Cred că reprezentanta regiunii Bruselului a explicat faptul că trebuie să se ia decizii politice și la nivel național. Dacă nu, e foarte greu să aibă loc un schimb de idei cu omologii trebuie să se decide la nivel parlamentar care vor fi soluțiile. Așa că ar fi foarte dificil să se anticipeze astfel de discuții dacă toți participanții ar fi încă într-o poziție de nesiguranță în ceea ce privește alegerea politică ce trebuie să fie luată. Uh, de asemenea, trebuie văzut cum se situația cu aceste negocieri care au avut loc la nivel țară pentru adoptarea acestor elemente. Personal, cred că asta ar putea pune în pericol inclusiv calendarul de transpunere și achitare de către statele membre de obligațiile privind transpunerea. Nu considerăm că ca regulă generală, n-ar trebui să avem un proces care să aibă loc cu anticipare. Revenind la întrebarea domnului Hanslich, va putea folosi comisia rezultatele evaluării reciproce pentru a aplica directiva serviciilor. A fost o înțelegere generală și un angajament clar din partea noastră că acesta nu este scopul și n-ar trebui să fie nici consecința procesului și de aceea comisia s-a abținut de la a face acest lucru. Mai exista și un motiv simplu, și anume comisia avea posibilitatea de a consulta textele din statele membre în limbile respective și dacă era cazul să inițieze procedura de încălcare. Putem să facem acest lucru separat de exercițiul de evaluare reciprocă. Uh, lucrurile stau altfel, dar Comisia consideră că o restricție nu este justificată și atunci își poate asuma propria răspundere și demara procedura de încălcare. Însă asta nu avea nicio legătură cu discuția pe care am avut-o în procesul de evaluare reciprocă. Ascultând la spusele regiunii Bruxelles, capitală, și aș insista pe acest lucru, pentru că se pare că prezența noastră a cauzat dificultăți în materie de schimb de informații. Sper că, în ultima instanță, nu a fost un obstacol și, desigur, Comisia nu a folosit aceste rezultate ale evaluării reciproce pentru a examina metodele de transpunere. În final, transparența în relația cu uh, părțile implicate. Spusele expertului a fost deosebit de interesante în sensul că probabil cea mai bună metodă de a ne organiza în acest sens pe parcursul evaluării reciproce sau exercițiul de screening ar fi să o facem la nivel național. nu am avea o masă rotundă în grupuri cu participarea diferitelor protagoniști din diferite state membre. Dacă vă gândiți la câți am avea pe fiecare stat membru, nu cred că sistemul ar putea funcționa. Uh, nu știu cum am putea fi transparenți față de protagoniști în astfel de întâlniri. Noi am făcut tot ce am putut la nivelul central european, și e posibil că eventual să cooptăm aici federații europene sau reprezentați la nivel european, însă ideea ar fi ca statele membre să facă acel lucru, acest lucru la nivel național pe durata procesului propriu-zis și o astfel de combinație ar putea duce la îmbunătățirea nivelului de transparență și de implicare a părților interesate. Asta mă duce la uh, cea de-a doua parte a audierii de astăzi, care se referă la utilizarea evaluării reciproce ca un instrument politic. În primul rând, uh, pentru că n-am apucat să spun uh, prima dată, să spun acum că din punct de vedere al Comisiei, această evaluare reciprocă a fost și pentru noi un exercițiu deosebit de util, care a consumat într-adevăr resurse, însă a meritat efortul nu am fi putut obține informații atât de detaliate cu privire la modul în care funcționează directiva servicii și nu am putut implica într-un schimb de bune practici fără un astfel de proces. Pentru noi, evident, este un câștig. Însă, totdeauna am spus foarte clar că evaluarea reciprocă nu trebuie și nu poate fi folosită în mod sistematic și nici ca opțiune standard de evaluare a punerii în aplicare a directivelor europene. Și cred că am subliniat acest lucru atât în comunicarea privind evaluarea reciprocă și în actul privind piața unică. Nu spunem că aceasta nu trebuie să fie procedură standard sau un instrument general dacă mă uit la raportul experților, consider că criteriile ce au fost propuse în acest raport se justifică pe deplin, cel puțin în opinia noastră. În primul rând, ar trebui să folosim acest lucru pentru directive și nu pentru regulamente și chiar pentru uh, uh directive cadru. Și aici, evident, directiva servicii este un bun exemplu de o astfel de directivă cadru cu un domeniu larg de aplicare. Desigur, ar trebui să o aplicăm în momentul în care se lasă o serie de lucruri la latitudinea statelor membre și așa stau lucrurile cu directiva servicii. Și de asemenea, atunci când e vorba de proviziuni, de dispoziții strategice, dispoziții cheie importante pentru piața unică. De asemenea, încă o dată, nu considerăm că aceasta trebuie folosită în faza de transpunere pentru noi. Acesta ar trebui să fie un exercițiu complet diferit decât examinarea transpunerii, uh, așa cum este aceea aceasta efectuată de statele membre. Avem echipamentul, avem instrumentele pentru a face acest lucru, avem ateliere de transpunere, avem consiliere, perfectată de comisie cu statele membre într-un mod sistematic, deci pentru noi evaluarea reciprocă nu este, este un alt un exercițiu un, cu totul alt tip folosit în cazuri specifice și trebuie să evaluăm de la caz la caz dacă într-adevăr trebuie să recurgem la această metodă, gândindu-ne tot timpul firește la costurile implicate în materie de uh, resurse atât pentru statele membre cât și pentru comisie. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi pentru că ați uh, vorbit foarte, foarte clar. O să revenim acum la experți invitați aici. O să-i rugăm eventual dacă ar putea comenta în legătură cu aceste aspecte și să ne spună cum văd aplicarea acestei metode în alte domenii. Sigur, e o întrebare uh, puțin dificilă, pentru că dumneavoastră ați, ați uh, lucrat cu această metodă într-un context specific, însă ne-ați putea spune dacă aveți cumva idei în care putea fi, despre modul în care putea fi modificată sau aplicată în alt domeniu. Și dăm și celorlalți participați răspunsul de a interveni. Începem cu uh, doamna Mașar și trecem mai departe în ordinea scaunelor. Doamna Mașar. Merci. Um, mulțumesc. Am promis că voi răspunde și la întrebări care mi-au fost uh, adresate înainte, așadar um, haideți să încep cu avantajele acestei proceduri de evaluare reciprocă. S-au tot spus și s-au repetat. E bine, Acestea constau în discuția între state, discuția pe picior de egalitate, cu libertate de expresie, cu anumite transparență între uh, statele membre. Există din această cauză și necesitatea unei confidențialități a activităților. Această confidențialitate este necesară pentru a avea schimburi libere uh, și sincere între noi. În al doilea aspect pozitiv vis-a-vis -vis de acest proces este unul care deja a fost menționat, și anume o metodă mai bună de a înțelege uh, cum funcționează regulile în alte state membre, o bună ocazie de a compara lucrurile, de a vedea dacă există mijloace alternative care ar putea fi folosite, s-ar putea astfel identifica pune practici și așa mai departe. Dacă procesul intervine după transpunere, uh, practic uh, putem identifica bune practici pentru activitățile viitoare. Un aspect negativ vis-a-vis -vis de acest proces de evaluare reciprocă, e bine, costul uh, administrativ. Este un exercițiu care mobilizează multe mijloace financiare și mult personal. În Franța am păstrat uh, aceeași echipă uh, cu cea care a fost pusă la uh, punct pentru transpunerea directivei. Aveam exact aceeași uh, rețea de uh, corespondenți la minister. Exact, erau exact aceleași persoane care au fost mobilizate și înainte. Trebuie să ținem cont de acest aspect legat de costuri în ceea ce privește directive viitoare care ar putea angaja un astfel de proces de evaluare reciprocă. Cât privește îmbunătățirile, e bine, cred că evaluarea reciprocă în cadrul directivei uh, privind serviciile a constat în compararea uh, legilor naționale. A fost un exercițiu interesant și cred că ar fi la fel de interesant să putem să includem anumite exemple uh, concrete, eventual sub forma unor scenarii, pentru a ști ce se întâmplă cu testele de performanță pe care le anunță Comisia, să spunem. Aceste elemente ar putea fi incluse de la bun început, uh, chiar și în procesul de evaluare reciprocă să știm uh, exact ce se întâmplă cu prestatorii de servicii în momentul în care ne comparăm legile. Acum uh, să ne gândim dacă această evaluare ar trebui să aibă loc înainte sau după transpunere. Sau înainte, în timpul și după transpunere. Aici uh, există argumente și de o parte și de cealaltă. Trebuie însă să ne gândim, cum s-a spus, că pe durata transpunerii nu avem un cadru precis și complet uh, al tuturor uh, legilor care intră în uh, câmpul de aplicare al directivei privind serviciile. Sunt și chestiuni interne, decizii politice care trebuie luate la nivel național. Asta a spus și colega noastră, doamna Jean. Prin urmare, toate aceste elemente trebuie analizate în procesul de transpunere a directivei. Am făcut asta și în uh, cazul directivei privind serviciile. Cât privește folosirea acestui exercițiu și pe mai departe, aici împărtășesc punctul de vedere al Comisiei, de asemenea și punctul de vedere al domnului Berger și al domnului Lepla. Dacă am face totul sistematic, am avea de-a face cu un cost administrativ, cum spuneam. Mai mult, uh, Există interes mai ales pentru directivele care au un câmp de aplicare uh, bine definit. Ori acest uh, lucru ar putea fi folosit, uh, să spunem, și pentru directivele care au un câmp de aplicare foarte vast, dar care lasă și o marjă de apreciere statelor membre. Trebuie să vedem exact cum au fost interpretate anumite puncte de fiecare stat uh, membru. Trebuie să comparăm faptele. Doar în acest context am putea să uh, păstrăm acest uh, instrument. Mai mult, a mai existat o întrebare cu al cărui răspuns voi încheia. E bine, eu cred că Uh, tabelele de uh, concordanță uh, și acest exercițiu nu se exclud unul pe celălalt. În acest caz, a acestei directive, tabelele de concordanță ar fi fost un lucru dificil de realizat. Vorbim despre o transpunere sectorială care presupune să acționăm de la caz la caz în fiecare sector de activitate. Stabilirea unui tabel de concordanță ar fi fost un proces extrem de dificil și greu de interpretat, cred eu. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru aspectele evidențiate, am luat note de ele și ne-ați amintit și despre aceste teste de funcționare incluse în documentul comisiei și pe care nu le-am discutat încă, dar probabil altă dată. Sigur că doamna Hanslich le va examina. Doamna Will, v-am scurtat numele. Foarte pe scurt, Aș dori să mă refer la ce spunea doamna Brumter în legătură cu utilizarea evaluării reciproce sau neutilizarea evaluării reciproce, mai precis, în materie de transpunere. Cred că avem exemple și se și spune în raport că există un grup de țări, și anume țările scandinave, care în faza de transpunere examinează opțiunile de transpunere. Ei discută opțiunile pe care le-ar putea aplica în țările lor. Cred că dacă am fi avut șansa să discutăm opțiunile, alternativele în grupurile desemnate, acest lucru ar fi fost avantajos pentru toate părțile, mai ales pentru țările care, într-adevăr, primesc uh, fluxuri masive într-o anumită sferă. În ceea ce privește evaluarea reciprocă, cred că aceasta depinde de modul în care evaluăm evaluarea reciprocă. Dacă acceptăm faptul că o putem folosi în faza de transpunere sau și în faza de transpunere și ulterior cu participarea partic- eh, părților implicate. Cred că există multe domenii de politică în piața, pe piața internă în care putea fi folosită dacă rezultatul general al discuției este acela că aceasta trebuie făcută doar în faza post-transpunere pentru a servi la colectarea de informații concret, atunci acest instrument ar trebui să fie folosit uh, de la caz la caz în funcție de caracterul general al directivei dacă este o directivă de amploare orizontală, puternic încărcată politic, cum a fost directiva servicii, atunci cred că colectarea de informații în legătură cu abordările utilizate în statele membre este de o importanță deosebită. Pe de altă parte, dacă folosim această evaluare reciprocă pentru o directivă mai simplă, dacă putem spune așa, atunci uh, utilizarea nu se justifică, cel puțin nu în opinia mea. Cel puțin în opinia mea. S-a spus deja multe de către colegele mele. Însă, din intervențiile mele anterioare, cred că ați înțeles uh, faptul că avem uh, întrebări în legătură cu acest proces. Nu știm dacă momentul ales după transpunere a fost uh, o opțiune bună. Pentru că, până la urmă, procesul presupune o anume dinamică specifică. Nu este doar un instrument de natură tehnică. Există aici și o dimensiune politică și eu uh, interpretez acest lucru și din perspectiva regiunii pentru care lucrez. Una dintre consecințele directe a acestui proces este o uh, stabilizare a uh, Uh, dimensiunilor uh, europene, politice sau economice pentru uh, regiuni. Este un impact specific. Un impact de luat în considerare. Am investit în ceea ce privește costurile și resursele umane, însă logica era că am investit acum și vom mai investi pentru a avea expertiză. Eu cred că aceasta este o abordare pozitivă uh, pentru gestionarea procesului. În ceea ce privește extinderea procesului și la alte sectoare, e bine, aici uh, nu mă gândesc decât la piața internă, evident. Nu am niciun fel de părere personală vis-a-vis -vis de această întrebare. Însă, clar, este un proces uh, care uh, marchează și anumiți timpi uh, politici. E un proces care a avut sens în acest moment. Pentru viitor, nu știu. Cam atât. Uh, Domnule Levan are cuvântul. Cum am spus și în raportul uh, nostru, e prematur să ne pronunțăm acum în legătură cu evaluarea acestui uh, proces și generalizarea sa. Am înțeles uh, că existau date concrete legate de bună înțelegere de către administrațiile naționale. Deocamdată ar fi înțelept să așteptăm poziția Comisiei uh, Europene, care uh, ne va demonstra dacă acest proces va uh, servi și în viitor la construcția pieței interne. Prin urmare, în acest moment ar fi prematur să luăm o poziție solidă legată de această întrebare. Foarte pe scurt, pentru a identifica domeniile unde am putea să extindem acest uh, proces, uh, evident păstrând, uh, păstrându-l în niște limite strânse. Punem problema dintr-o perspectivă formală pentru că aici intervin doar elementele strategice precum directivele cadru. Acest proces este pertinent pentru toate chestiunile care presupun un caracter evolutiv odată ce decizia politică uh, europeană vizează exact acest caracter evolutiv, uh, unul dintre uh, mijloacele pe care putem păstra direcția este să adăugăm un element precum cel al evaluării uh, reciproce pentru a face statele să participe la acest uh, proces, pentru a le face să se implice în acest proces european. Uh, de aceea am uh, și uh, ales uh, anumite întrebări vis-a-vis -vis de această directivă privind serviciile. Un al doilea element care ar putea fi un criteriu material, nu doar formal important, este dimensiunea de cooperare. Și aici îmi permite o cooperare cu un domeniu care nu ține de această comisie, dar domeniul care a fost uh, enunțat anterior. Dacă mă gândesc la spațiul de libertate, securitate și justiție, mai ales uh, toate procesele de cooperare între administrații naționale, mai ales între judecători și alte categorii uh, implicate în acest sector, ei bine, putem să observăm că este un element care e recurent. Și anume, nu există încredere. Ori încrederea este elementul cheie pentru recunoașterea reciprocă. Acesta este un fapt care a fost uh, ilustrat deja de uh, comisie, începând cu cazul uh, Casi de Dijon. Trebuie să încercăm să privilegiem eventual instrumentele care presupun o anumită cooperare. Nu mă refer doar la relația între judecători, ci și între administrații, care ar putea să permită tuturor acestor servicii să se întâlnească pentru a îmbunătăți încrederea pe care o au actorii unul în celălalt. Cred că de aici putem să uh, tragem anumite învățăminte legate de o posibilă folosire viitoare a unui asemenea instrument. Mulțumesc. În cele din urmă, uh, doamna Strandbach. Tack eh, Da. Mm -hmm. Vă mulțumesc. Aș fi dorit să răspund la întrebarea în legătură cu folosirea acestei valori în alte domenii. Din păcate, nu este ușor să dăm un răspuns direct. Întotdeauna depinde de domeniul de aplicare, depinde de structură, uh, și depinde și de viziunea politică asupra lucrurilor, stadiul în care se află lucrurile. Și mai există și alte multe elemente. Însă, noi suntem pentru următorul fapt. Trebuie să ne punem această întrebare dacă evaluarea aceasta poate să fie folosită sau nu în alte domenii. ce fel de rezultate există care ne spun că directiva funcționează. Aș putea să vă spun câteva, însă mai există o altă parte importantă, și anume posibilitatea de a vorbi despre anumite hotărâri. vorbind despre o directivă foarte complexă. Însă, dacă putem să discutăm în detaliu hotărârile statelor membre, de ce doresc să fac un anumit lucru, ei bine, așa ceva ar fi într-adevăr foarte folositor. Și apoi, de ce trebuie să se ia asemenea hotărâri într-un grup atât de mare? Acest forum care a apărut odată cu transpunerea directivei, E vorba, de fapt, despre un grup în care s-au învățat foarte multe. Fiecare a învățat uh, cum să vorbească cu celălalt, ce fel de argumente trebuie să se aducă în anumite chestiuni. S-a ajuns la un mediu de înțelegere reciprocă. Nu a fost întotdeauna ușor să stai acolo și să fie întrebat cum s-a transpus uh, directiva, cum a fost uh, evaluat o anumită situație. Însă, cred că important e că fiecare a avut încredere să pună întrebări, întrebări care de multe ori au fost destul de incomode. Și acum un alt element important, și anume participarea comisiei pe parcursul ședințelor plenare. Fără aportul comisiei la discuții, nu cred că rezultatele ar fi fost atât de bune cum sunt ele acum. Considerăm noi că acest proces ar fi trebuit să aibă loc mai devreme, în timpul transpunerii directivei. La fel ca colega din Franța, cred că ar fi fost destul de greu, pentru că lucrurile sunt atunci încă neclare, încă nu s-au luat toate hotărârile politice, nu știm exact ce vrem. Dacă am fi colaborat foarte strâns cu colegii din, din țările baltice, probabil că da, acest proces s-ar fi demarat de la sine ceva mai devreme. Însă cred că ar fi dificil. E dificil după transpunere să se mai facă ceva. Mulțumesc! Well, I'd like to thank you all very much for... Doresc să vă mulțumesc tuturor pentru opiniile și ideile prezentate aici, care evident ne ajută foarte mult. Nu mai avem timp pentru alte întrebări, însă am să întreb pe doamna Gebhard dacă dorește să spună câteva cuvinte în încheiere și după aceea am să rog pe doamna Hanslick să încheie, după care vom termina ședința. Sunt convins că doamna Gebhard va dori să ne spună câteva lucruri în legătură cu cele auzite până acum și vom putea încheia la timp la șase jumătate. Doamna Gebhard, aveți cuvântul. Äh, mulțumesc. Aș dori în primul rând să mulțumesc atât Comisiei Europene cât și experților care au dat dovadă de foarte multă competență și ne-au dat informații foarte importante. Dacă s-a răspuns la, s-a și răspuns la întrebările adresate, acest lucru nu se întâmplă la fiecare audiere, e ceva foarte pozitiv și m-ați făcut să mă gândesc din nou dacă să continui să fiu sceptică cu privire la acest nou sistem sau nu. Cred că este foarte clar că există diferențe Cerințele în acest sens sunt uh, foarte mari și cred că ar trebui să fie folosit în procesul în acele domenii în care acesta este folositor. Am primit informații foarte importante aici și cred că putem să dezvoltăm mai departe niște criterii astfel încât să putem avansa. Dar totuși aș avea încă o întrebare foarte mică, dacă îmi permiteți pentru că o întrebare a doamnei Hanslick nu a, nu a primit răspuns din punctul meu de vedere. Și probabil că ar putea doamna Will și doamna Zanbacher să îmi răspundă, nu toți experții. În legătură cu grupurile de lucru. Acestea, aceste grupuri au par să fie făcute pe bază geografică. Ce credeți, nu ar fi fost mai interesant ca în aceste grupuri să participe și state care sunt mai îndepărtate și din punct de vedere cultural? dintr-o altă cultură. Mă gândesc, de exemplu, la Suedia și Grecia. Credeți că ar fi adus anumite avantaje, o asemenea componență, sau sunteți mulțumiți de felul în care s-au desfășurat lucrurile? Well, I mean, we could, I think we have just time. Poate că avem timp pentru un răspuns. Comisia s-a ocupat de stabilirea acestor grupuri și așa că probabil trebuie să întrebăm pe doamna Brumter. Ne-ați putea da un răspuns foarte scurt înainte de a încheia? Doamna Brumter? E adevărat că noi am decis uh, grupurile de state membre, însă am făcut asta pe baza unor criterii diferite. Nivelul schimburilor comerciale între statele respective, vecinătatea dintre ele și limba a fost un criteriu. Uh, așa că grupurile au fost uh, astfel desemnate nu am să mă prefac că toată lumea a fost mulțumită de partenerii desemnați, cel puțin nu în prima fază, chiar când au primit lista, însă cred că la urma urmelor oamenii au fost mulțumiți și au devenit interesați să schimbe cu celelalte state membre din grup informațiile necesare. Am putea include alte criterii de selecție eventual, însă a fost prima dată când am făcut un astfel de exercițiu. S-a discutat uh, ideea de a schimba componența grupurilor pe durata procesului și studiul experților a evidențiat că acest lucru n-ar fi făcut decât să complice lucrurile foarte, foarte mult, așa că nu am sprijinit ideea schimbării componenței grupurilor. Am întrebarea că să lăsăm statele membre să-și aleagă partenerul ar putea fi o posibilitate. Însă cineva trebuie să se asigure că grupurile sunt echilibrate. Și oricum asta înseamnă că cineva va lua o decizie în acest sens la urma urmelor, pentru că altfel o să ai state membre care o să dorească să fie toate în același grup cu alți parteneri și alte state membre o să rămână singure, singurele și de aceea nouă ne-a revenit datoria să ne asigurăm că lucrurile nu stau așa. Vă mulțumesc. Sunt sigur că și raportul noastră va dori să discute acest aspect cu dumneavoastră. Doamna Hanslich, câteva cuvinte de încheiere. Încotro ne îndreptăm de aici. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să le mulțumesc tuturor experților și cred că am avut o întâlnire deosebit de fructoasă, am învățat uh, multe lucruri deosebit de interesante, am primit multe informații și datorită colegilor mei am primit practic tuturor, tut- toate întrebările, răspuns la toate întrebările pe care le-am pus. Aceste informații vor contribui, evident, la avizul meu, care va fi mai complet va fi într-un sens mai cuprinzător. După ce v-am ascultat spusele, trebuie să spun că această evaluare reciprocă, în ciuda reticențelor inițiale, cred că s-a dovedit a fi o experiență pozitivă pentru statele membre implicate. Uh, de asemenea, consider că, în mare măsură, a contribuit la mai bună înțelegere reciprocă, aș spune, între diferitele state membre, ceea ce privește unele dintre elementele lipsă din proces de punere în aplicare. Și, încă o dată, vă mulțumesc pentru atenție și cred, domnule președinte, că putem încheia această audiere. Dorim să mulțumim tuturor pentru colaborare, spiritul de colaborare de care au dat dovadă și înainte de a închide ședința, trebuie să vă informez în legătură cu faptul că avem deja un program, un calendar pentru aceste delegații până pe 21 iunie. Raportul urmează să fie tradus. 12 iulie avem discutarea proiectului de raport, 18 iulie termenul de depunere a amendamentelor, 30 august discutarea amendamentelor și votul în IMCO pe 19 septembrie. De asemenea, intenționăm să votăm în plenară în octombrie la Strasburg, în Franța. Acesta ar fi calendarul pe care va trebui să respectăm. Vă mulțumesc pentru atenție, domnilor și domnilor. Doresc să vă mulțumesc tuturor avem o copie a studiului, o să o examinăm și trebuie să mulțumesc domnului profesor Beșe, domnului Lepan și colegilor. Cred că avem copii și pentru experții noștri, le puteți lua, o să aveți un suvenir al acestei ședințe, însă am am dori să rămânem în contact și dacă veți mai dori să ne trimiteți și alte opinii, v-am fi recunoscător. Aș dori să fac puțină reclamă propriei rețelei noastre. Avem un newsletter al Comisiei pentru Piața Internă. Dacă ne mai vede cineva pe internet, este rugat să fie atent. Ne puteți scrie prin e-mail și veți primi o copie. Vă, vă puteți alătura rețelei prietenilor IMCO experții care nu sunt încă prieteni IMCO sunt rugați să o facă pe internet și ceilalți membri ai echipelor de valoare reciprocă sunt invitați să participe la rândul lor. Uh, așteptăm cu nerăbdare raportul doamnei Hanslich și în concluzie aș spune că principalele idei pe care le-am ridicat în legătură cu modul în care este pusă în aplicare directiva servicii și nivelul de conștientizare a acestor chestiuni de către mediul de afaceri vor putea constitui obiectul unui demers viitor. Și de asemenea o să vedem cum funcționează acest principiu al singurului ghișeu, dacă funcționează eficient și dacă oportunitățile sunt de folosite la maximum. Sigur, volumul imens de muncă pe care l-ați depus, investiția făcută de statele membre, trebuie să aducă niște rezultate. Avem nevoie de rezultate și acestea nu pot veni decât dacă creăm noi oportunități, o piață mai dinamică, servicii mai novatoare și toate celelalte lucruri bune de care avem nevoie. Vă mulțumesc tuturor! Uh, membrilor comisiei le spun că ne, ne vom întâlni la ora 9 mâine dimineața, 5-a ședință în această săptămână, însă avem multe lucruri de făcut mâine, o demonstrare a sistemului informatic al pieței interne la ora 9. Domnul comisar John Daly vine la 9 și jumătate să vorbească cu noi despre viitoarele sale planuri avem prezentarea unui alt studiu despre neutralitate la 10 jumătate și la 11 și jumătate. Doamna comisar Nelly Crăs ne va vorbi despre agenda digitală. O altă zi plină de discuții interesante și sper să văd foarte mulți dintre dumneavoastră mâine. Vă mulțumesc și vă doresc o seară plăcută. Vă mulțumesc!